Bună dimineața tuturor, haideți să începem. Bun venit tuturor, mai ales doamnei Narcisa Vlădulescu, președinta grupului de lucru privind neproliferarea, divizia respectivă din SAE. Și urez bun venit și domnului Benjamin Haute cercetător la Fundația pentru um, Studii Strategice. Începem printr-o primă analiză a proiectului de raport cu privire la o recomandare adresată în altul reprezentat și Consiliului în conformitate cu articolul 118 în cadrul pregătirii procedurii de revizie 2020 a tratatului privind neproliferarea armelor nucleare, al controlului armelor nucleare și pentru dezarmare nucleară. Raportor este, domnul este domnul Sven Mixer de la Socialiști și Democrații. Recomandarea reprezintă contribuția Parlamentului la decizia Consiliului relativă um, la poziția Uniunii Europene vis-a-vis -vis de cele 10-a conferință cu privire la um, acest tratat și conferința respectivă va avea loc pe 21 aprilie până pe 10 mai anul curent. Mai multe tratate din acest domeniu au dispărut în ultima vreme. Tratatul INF, Uh, nu funcționează foarte bine, de exemplu tratatul cu Iranul, sau sunt abia la început, de exemplu um, sistemul New Start. De aceea este cu atât mai important să consolidăm tratatul, T, să consolidăm tratatul TNP. Sperăm că statele care fac parte din această conferință își vor reafirma angajamentul față de acest tratat și vizând de cei trei piloni ai tratatului, dezarmarea, neproliferarea și utilizarea pacifică a energiei nucleare. Întâi vom avea așadar un schimb de opinii cu doamna Vlădulescu, Adică mai întâi vom discuta despre proiectul de recomandare, apoi va lua cuvântul doamna Vlădulescu din partea SAE. Dumnezeu va răspunde și întrebărilor uh, din partea membrilor, apoi va lua cuvântul domnul Ot Couverture care se ocupă de uh, reuniunile consultative anuale vis-a-vis -vis neproliferare. El va lua cuvântul în numele Fundației pentru Studii Strategice și va participa, bineînțeles, și la dezbatere. Aș dori să vă aduc aminte de asemenea de faptul că doamna Izmi Nakamitsu, secretară generală Uh, vicesecretară generală de la ONU și înaltă reprezentantă pentru uh, afacerile care țin de dezarmare, ne va face extraordinară onoare de a participa la ședința noastră de lunea viitoare, 27 ianuarie, de la 16 la 17.30 și ne va furniza informații suplimentare cu privire la tratatul TNP. Va fi o ocazie foarte interesantă să obținem informații adiționale cu privire la acest tratat, în așa fel încât să ne uh, definitivăm mai bine recomandarea Parlamentului European. Înainte de a-i da cuvântul domnului Sven Mixer pentru a-și prezenta proiectul de recomandare, aș dori să vă spun care este, pe scurt, calendarul. După prima discuție de astăzi, data limită pentru amendamente este 28 ianuarie, ora 12. Reuniunea reportorilor din umbră va avea loc pe 13 februarie la Strasburg și ora precisă vi se va comunica ulterior. Apoi adoptarea la Comisia AFET va avea loc pe 19-20 februarie și dezbaterea și votul în plen ar trebui să aibă loc în a doua sesiune a plenară a Parlamentului European din martie. Acum îi dau cuvântul domnului Mixer, care ne va prezenta proiectul de recomandare. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Tratatul TNP privind neproliferarea armelor nucleare este un tratat internațional foarte important, care are mai multe scopuri separate, dar care se, comple- se completează unul pe celălalt. Să se promoveze utilizarea um, ne, um, deci, să se, deci dezarmarea, uh, utilizarea pașnică a energiei nucleare, nucleare și uh, cercetarea în acest domeniu. Uh, Anul acesta are loc cea de-a 15 aniversare a intrării în vigoare a acestui tratat. Durata inițială a tratatului a prevăzut uh, mai multe conferințe uh, periodice pentru revizuirea tratatului. Recent, uh, tendința a fost de așa natură încât tot la a doua conferință de revizuire nu s-a reușit să se ajungă la niciun fel de rezultat. Conferința din, uh, conferința din 2000 a, a avut un document uh, de concluzii foarte substanțial, dar cea din 2005 nu a dus la niciun fel de acord. Apoi, iarăși, cea din 2010 s-a ajuns la un plan de acțiune cu 64 de puncte pentru toți cei trei piloni din tratat, dar, iarăși, la următoarea conferință, după 5 ani, în 2015, nu s-a putut ajunge la niciun fel de tratat pentru o bună parte a proiectului final de document. Anul acesta, conferința pentru revizuire va avea loc în aprilie cea de-a treia sesiune a Comitetului Pregătitor a avut loc în aprilie anul trecut și s-a desfășurat sub prezidiul ambasadorului Malaeziei la ONU. Conferința pentru revizuire, după cum spuneam, va avea loc din 27 aprilie până pe, 10, până pe 22 mai anul curent. În ceea ce privește tratatul acesta, trebuie să analizăm uh, diversele aspecte în uh, acest uh, document. Avem în sfârșit oportunitatea la nivel de subcomisie sede să analizăm proiectul de document Termenul, după cum spunea doamna președinte, pentru amendament este 28 ianuarie la ora 12 și după aceea sperăm că vom putea să ne, întâlni, să ne întâlnim cu raportorii numără în luna februarie. Sper că vom putea adopta recomandările la AFET spre, spre sfârșitul lunii februarie și apoi în martie la Strasburg să avem o dezbatere în plenară. Aș dori să mă refer acum pe scurt la conținutul acestei recomandări. În proiectul nostru propunem să respectăm în continuare multilateralismul și ordinea internațională bazată pe reguli în acest domeniu. În ceea ce privește pilonul de neproliferare, toate aceste lucruri sunt esențiale și aici TNP-ul a, a fost un succes uh, major. Către sfârșitul secolului trecut se făceau tot, tot felul de prevederi și prognoze apocaliptice foarte, foarte grave vis-a-vis -vis de uh, armele nucleare, dar iată că toate acestea nu, s-au, uh, nu au devenit realitate. Și TMP-ul a avut un rol de jucat aici privind neproliferarea însă este în continuare o mare provocare relaționarea cu uh, cele părți care nu doresc să participe așa cum trebuie la acest tratat, anumite state care totuși doresc o proliferare. În documentul meu vreau să subliniez importanța tuturor celor trei, uh, celor trei componente ale tratatului TNP. Propun să facem un apel ca statele membre ale acestui tratat să recunoască faptul că e nevoie de o dezescaladare a tensiunilor în acest domeniu. De asemenea, propun ca statele să facă tot ce pot în așa fel încât să înregistreze progrese majore în ceea ce privește neproliferarea și dezarmarea, de exemplu, reducerea stocurilor mondiale de arme uh, Uh, nucleare și uh, inversarea tendințelor uh, îngrijorătoare din anumite domenii. Progresele înregistrate în anul 2019 nu trebuie să fie pierdute. Rusia și SUA dețin cea mai mare parte a stocurilor mondiale de arme nucleare, de aceea cele două state trebuie să redemareze dialogul SUA și Rusia, așadar, trebuie să pună la dispoziția tuturor părților din TMP și din ONU o declarație prin care vor spune exact ce vor face în momentul în care se vor retrage din tratatul INF, în așa fel încât să respecte totuși obligațiile din articolul 6 din TNP. De asemenea, regretăm cu toții recenta destrămare a tratatului dintre SUA și Rusia, INF. De asemenea, salut colaborarea statelor NATO care și-au îndeplinit uh, obligațiile din TNP în ceea ce privește reducerea stocurilor de arme nucleare de la războiul rece încoace și dețintirea lor ca uh, obiective de înarmare în politicile lor naționale de apărare. Știm că sunt mai multe posibilități, mai multe abordări vis-a-vis -vis de felul în care putem uh, să atingem obiectivele pe care le-am exprimat în tratatul TMP. Sunt diverse căi de urmat. Sunt uh, căi pas cu pas, uh, pe care le urmează anumite părți, dar iată că totuși alte părți la acest tratat consideră că e nevoie de un mediu politic diferit, un mediu politic îmbunătățit, ameliorat, în așa fel încât să poată face și acele părți, deci pași semnificativi spre direcția tratatului acestuia. Dar eu cred că cu toții avem o mare miză aici, cu toții dorim să consolidăm tratatul privind neproliferarea armelor nucleare, dorim să îmbunătățim condițiile și să ajungem încetul cu încetul către obiectivul final de a avea o lume fără arme nucleare. Mă interesează foarte mult discuția de astăzi cu experții și cu colegii și, stimați colegi, mă interesează foarte mult uh, contribuțiile dumneavoastră în forma amendamentelor la proiectul de recomandare pe care vi-l prezint astăzi. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult! Pentru început, din partea PP-ului, are cuvântul domnul Chris Peters. Mulțumesc, doamnă președinte! Astăzi am plăcerea și onoarea de a-l înlocui pe colegul meu, Arnaud Donjon doar de dimineață. Doar în această dimineață înlocuiesc, dar în orice caz este o mare plăcere pentru mine. El este de asemenea raportor din umbra aici uh, și uh, mi-a transmis șase puncte, mă rog, câteva puncte pe care mă rog să vi le prezint. Am să le dau citire acum. Așadar, domnul Donjon îi mulțumește raportorului pentru uh, munca de înaltă calitate la acest proiect de recomandare pe un subiect atât de delicat. În al doilea rând, domnul Donjon consideră că în această etapă textul este foarte bine uh, ancorat în fapte și foarte bine echilibrat. Se referă la un context internațional în care constatăm punerea sub semnul întrebării, din ce în ce mai des, a arhitecturii care stă la baza idei de neproliferare. Acesta este contextul internațional în care operăm. Și se constată, practic, o reîntoarcere în prim plan în strategiile de apărare ale diverselor state de pe mond a aceste insistențe pe armele nucleare. Al treilea punct al domnului Danjean este că abordarea din TMP nuclear nu este perfectă, dar totuși merită să fie robustă, să fie maturată, să fie cât mai pragmatică și să își joace rolul cuvenit în promovarea stabilității regionale și internaționale. TMP-ul este un tratat aproape universal la ora actuală și uh, care se bucură de un larg respect în al patrulea punct. Este important să asigurăm perenitatea acestui tratat și să ne asigurăm că statele semnătare respectă cu strictețe clauzele din tratat. În acest sens, colegul meu, domnul Arnaud Danjean, și-ar dori de asemenea să atragă atenția asupra unui fapt, și anume sunt anumite îngrijorări vis-a-vis -vis de anumite state care Uh, și-ar dori să se retragă și uh, toate aceste lucruri duc la mari îngrijorări. În al cincilea rând, se vorbește despre mediul strategic internațional. Forțele nucleare câștigă din ce în ce mai mult teren și în acest context domnul Donjon dorește să insiste asupra nevoii foarte clare de a menține cât mai intacte normele existente care vizează neproliferarea și dorește să insiste cât de important este să uh, păstrăm ordinea multilaterală internațională. Și în al șaselea rând, domnul Donjon spune că, printre altele, va depune amendamente în acest sens. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc pentru Renew Europe. Are cuvântul. De fapt, a ieșit din sală. Urmează pentru vers domnul Satea. Mulțumesc, doamnă președinte. Întâi și întâi aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru calitatea raportului. Este un uh, raport uh, pe o temă esențială pentru noi toți. Mulțumesc încă o dată pentru munca dumneavoastră. În ceea ce ne privește, dorim să facem câteva precizări suplimentare. Întâi și întâi, trebuie să recunoaștem care sunt riscurile cele mai importante. S-a spus deja că există un context geopolitic foarte Uh, diferite. Acum uh, forțele nucleare câștigă din ce în ce mai mult teren, aceste idei nucleare, și amenințările par din ce în ce mai mari. Tratatul a fost adoptat acum mai mulți ani în contextul războiului rece, măsurile erau foarte importante și s-au luat și anumite măsuri în caz de detonare pentru protecția civilă. Bineînțeles, nu dorim să cauzăm uh, panică în rândul populației, dar având în vedere că în contextul actual există totuși acest risc, trebuie să există și anumite măsuri, să acordăm atenție și acestui capitol. Deci dacă se întâmplă situația cea mai, devine realitate situația cea mai proastă, trebuie să putem fi pregătiți. Trebuie să fim pregătiți. Apoi trebuie să ne concentrăm și pe posibilitatea atacurilor cibernetice în acest domeniu. Atacurile cibernetice pot veni din partea grupurilor teroriste, riscul există, nu trebuie să-l ignorăm și noi trebuie să facem în așa fel încât să fim protejați în domeniul nuclear, deci teroriștii să nu ne poată ataca cibernetic și să lanseze arme nucleare cumva. Riscul acesta nu există acum câțiva ani, dar acum există și noi trebuie să abordăm problema cum se cuvine. Apoi am mai dori să menționăm faptul că Uniunea Europeană sprijină uh, un nou tratat pentru neproliferarea armelor nucleare, care să pună accentul și mai mult pe pilonul care vizează dezarmarea. Iată, deci, aceste câteva aspecte sunt importante pentru noi și vom, în, vom înainta amendamente în acest sens în numele verzilor. Și sperăm că alături de raportor vom putea avea un bun dialog și un bun schimb de opinii un uh, schimb de opinii foarte interesant pe această temă. Mulțumesc! Merci beaucoup! Mulțumesc foarte mult! Doamna Bonfresco de la ISIDE. Mulțumesc! Tratatul de noprile proliferare nucleară trebuie să continue să existe și să fie în continuare cadrul clar pentru reglementarea nucleară internațională. În numele colegului uh, Rivier, propun comisiei și raportorului, căruia îi mulțumesc pentru munca sa apreciabilă, contribuția noastră după cum urmează. De aproape 50 de ani, tratatul a contribuit la neproliferarea nucleară, permițând multor țări în timp să ajungă uh, în mod pacific la folosirea energiei nucleare. Dincolo de tratat, arhitectura organizațiilor internaționale este astăzi uh, pusă sub semnul întrebării. Având în vedere și anumite poziții exprimate clar, cum sunt cea americană, care pot să ducă la o criză cât se poate de gravă. Raportorul spune pe, multă, pe bună dreptate că s-au accentuat aceste diviziuni între state, ceea ce discreditează tratatul ca instrument juridic internațional fiabil și slăbește regimul de dezarmare internațional. Cele cinci țări membre ale Consiliului Permanent ale, al ONU trebuie să ajungă la o convergență sporită și cooperare. De asemenea, în această lume multipolară a, a, pe plan internațional este ceea ce ne dorim și ceea ce promovează Uniunea Europeană. Bineînțeles că un stat trebuie și poate să-și protejeze interesele sale vitale, însă noi nu ă, suntem de acord cu ce spune raportul în ceea ce privește denuclearizarea absolută și totală. Iată de ce Comitetul Executiv al celor cinci țări, Statele Unite, China, Regatul Unit, Rusia, așa mai departe, trebuie să se ocupe în primul rând de reglementarea nucleară. Trebuie ca Statele Unite să-și uh, arate foarte clar poziția lor uh, în ceea ce privește Iranul. După 11 septembrie 2001 ar fi trebuit să existe, să se formeze o mare alianță împotriva pericolului islamist care să se întindă de la Vla Vancouver, la Vladivostok și până la Pekin. Uh, pentru că ei împărtășesc aceeași viziune a civilizației bazată pe iudeo și pe moștenirea lui Confucius. Trebuie să înțeleagă aceste țări că soarta lumii de astăzi depinde de cooperarea lor și nu de rivalitatea lor. Iată amendamentele pe care noi le vom prezenta pe marginea acestui raport de altfel foarte pozitiv. Vă mulțumesc foarte mult! Très bien, merci beaucoup. Uh, je pense qu'il n'y a personne. Mulțumesc. De la Renew nu este nimeni. Domnule Băsescu, a cerut cuvântul? Vreți să reacționezi? Pardon, excusez-moi, je voulais vous da, poser la question. Vreau să pun întrebarea. Spune, doamna președinte, doriți să reacționați uh, în legătură cu raportul domnului Mixer sau o observație mai generală pe acest subiect? Regarding the report. În legătură cu raportul, da. Uh, As usual, we have extremely positive ca de obicei, uh, poziția noastră este foarte pozitivă când vine vorba de soluțiile pro-pace, pentru garantarea păcii. Problema este că următoarea conferință din luna aprilie nu va obține rezultate pozitive. Cred că Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită și pentru un eșec pentru un uh, rezultat pozitiv, negativ, iar uh, să avem și o reacție, o poziție și într-un astfel de scenariu negativ. Cine va continua să vorbească despre riscurile nucleare? Uh, putem să o facem, dar să nu uităm planul B, dacă nu se obțin rezultate pozitive în aprilie. Eu nu sunt pesimist în general ca om, însă alianța actuală între Rusia și China, în acest context, americanii nu vor putea să, să sprijine un astfel de demers. China vrea să fie inclusă în tratat pentru a compensa dezvoltarea capacităților uh, din China în ultimii 10 ani ca și concluzie. Să fim pregătiți așadar și pentru cel mai prost scenariu. Pentru un eșec al conferinței din aprilie și asta cu o poziție puternică din partea noastră. Nu știu, nu am curajul să spun exact ce cred în legătură cu asta. Cu siguranță trebuie să fim pregătiți pentru un astfel de eșec al conferinței din aprilie. Mulțumesc! Merci, maintenant je passe la parole. Mulțumesc! Doamna Vlădulescu are cuvântul, președinta grupului de lucru privind neprofilarea. Aveți șapte minute. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte! Mă bucur foarte mult că sunt aici. Vă mulțumesc pentru invitație și permiteți-mi să-l felicit pe raportor pentru raportul său de înaltă ținută și salut această dezbatere care intervine la momentul oportun. Așa cum s-a spus, da, anul 2020 este un an uh, absolut esențial pentru regimul de neproliferare, 50 de ani de la intrarea în vigoare a acestui tratat și 25 de ani de când uh, s-a hotărât extinderea sa în mod nedefinit și includerea sa în uh, contextul multilateral al ONU. Din partea noastră câteva uh, impresii, așa după cum s-a spus aici, pe bună dreptate, conferința de revizuire care are loc odată la 5 ani, cum a spus și uh, domnul Mixer, reprezintă un fel de bilanț de sănătate al regimului, un oca o ocazie de a face un bilanț al situației și al uh, perspectivelor. Conferința din 2015, din păcate, nu s-a pus de acord asupra unui document de final, iar anul acesta, uh, cu siguranță că tratatul nu se află într-o stare prea grozavă. De aceea trebuie să facem tot posibilul pentru a nu cădea pradă pesimismului, să găsim așadar o înțelegere comună, un teren comun de înțelegere, după cele patru săptămâni în timpul cărora se desfășoară conferința. Așa cum s-a spus aici, Uniunea Europeană este pe deplin convinsă de importanța acestui tratat uh, fundamental și el a avut mare succes de-a lungul timpului în neproliferare, limitarea folosirii armelor nucleare, în dezvoltarea unor uh, tehnologii nucleare civile și pașnice și uh, în acest context două state membre au și putut să aducă contribuții majore în acest sens. Tratatul aduce uh, posibilitatea tuturor părților să se uh, implice și promovează mm, o cooperare uh, bună în acest domeniu și promovarea tehnologiei nucleare pașnice. Într-adevăr, astăzi suntem într-o situație în care tensiunile sunt tot mai mari. există probleme internaționale legate de neproliferare, de dezarmare și așa mai departe. De aceea, vrem într-adevăr să contribuim la această conferință de revizuire într-un mod cât se poate de substanțial. De la începutul acestui ciclu de revizuire în 2017 și apoi în 2018, Uh, președințiile germane, neerlandeze și poloneze respectiv ale conferinței au luat o serie de inițiative care să se asigure că conferința va și avea rezultate pozitive. Eșecul din 2015 a fost văzut ca un pas înapoi major și trebuie ca această tendință să fie cumva inversată și să facem ceva pozitiv, să obținem ceva pozitiv anul acesta. O serie de ateliere regionale uh, au fost uh, preconizate cu tot mai mulți uh, parteneri pentru a găsi tocmai acele elemente comune necesare. Uniunea Europeană a intrat în această inițiativă în aprilie anul trecut. Decizia 615 a Consiliului a fost atunci adoptată pentru a uh, sprijini și reitera sprijinul deci pentru această conferință de revizuire. Ideea era de a sprijini o serie de activități uh, de sensibilizare ale conferinței și asta împreună cu membrii uh, biroului. Aceste persoane organizează, vă spunem, o serie de activități, șapte conferințe majore, trei uh, seminarii uh, importante pe acele teme principale în Caraibe, Africa, Caraibe, Asia, Pacific și Orientul Mijlociu. Trei dintre aceste evenimente majore au fost deja organizate cu rezultate bune, într-o atmosferă pozitivă și entuziastă din partea părților și a regiunilor organizatoare. Următorul pas, bine, mai sunt încă patru astfel de evenimente care marchează uh, pregătirea pentru conferința de revizuire. Dacă vreți mai multe detalii, pot să vi le ofer. Alte activități ale UE în acest sens uh, este, uh, se, referită, se referă la o, o inițiativă destul de interesantă toate cele 89 de părți uh, ale tratatului sunt cumva uh, contactate uh, în mod direct cu un document din partea UE în ajunul întâlnirii de la New York pentru a putea sensibiliza părțile la nevoia de compromis, de găsire de soluții și de a progresa în general împreună și pentru a nu permite să se formeze diverse grupuri și subgrupuri sau să se eh, găsească soluții poate pripite pe undeva care să submineze dinamica generală și, în general, arhitectura acestui eh, tratat. Al treilea pilon de activități în cadrul UE este ceea ce va adopta Consiliul mai încolo, anul acesta, bineînțeles, înainte de conferința de revizuire, vorba de concluzia ale Consiliului, un document cât se poate de cuprinzător care vizează cele, cei trei piloni, cu propuneri foarte concrete în legătură cu progresele care se pot face. Un document orientat spre viitor, care propune inițiative și soluții la Uh, blocajele actuale și diversele probleme actuale. Mă opresc aici și pot să uh, răspund la întrebări. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Otcuvertiu! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună ziua tuturor! Așa după cum ați spus, Ehm, și s-a spus și în introducerea făcută doamna președinte, eu am fost ehm, însărcinat din partea Fundației pentru Cercetare Strategică, în numele consorțiului, să organizez consultări ehm, anuale vizând perspectiva UE în cadrul eforturilor de neproliferare. Deocamdată vom avea un astfel de eveniment uh, sau de consultări în iunie sau iulie, încă n-am stabilit uh, data. E vorba de a aduce împreună toți actorii principali europeni uh, din domeniul neproliferării și dezarmării pentru a face un schimb de opinii în legătură cu soluțiile posibile. Nu știu dacă dumneavoastră veți veni la această conferință, Cred că avem nevoie ca Parlamentul să facă parte din uh, acest demers în perioada următoare. Cât privește subiectul de astăzi, câteva prime impresii în legătură cu contextul de care vorbim. Regimul global de neproliferare a fost supus unor presiuni de ceva vreme încoace s-au tot uh, produs o serie de documente care demonstrează asta de-a lungul ciclului de revizuire. Um, în 2010 am avut un astfel de document uh, care a reprezentat un succes. Poate vă amintiți, el a fost strâns legat de faptul că președintele Obama și începuse mandatul cu un an înainte. Acesta era contextul, însă conferințele din 2005 și apoi cea din 2015 și apoi aceasta din 2020 uh, suferă din cauza altor uh, probleme. Pe când cea din 2010 cu succes a fost una uh, de succes. Și doar uh, cea de dinainte, din 2000, a fost cea care a putut totuși să aducă și rezultate concrete uh, Însă se pune întrebarea pentru noi toți dacă aceste rezultate chiar pot fi considerate succese, cele pe care până acum le-am catalogat până acum, pentru că consensul uh, care se caută de obicei este echivalent deseori cu cel mai mic numitor comun între părți. Și poate că asta reflectează mai mult o anumită inerție în procesul de revizuire a tratatului sau chiar o imobilitate. Pe de altă parte, dacă este să supraviețuiască, tratatul de neproliferare trebuie să fie dinamic și să dea socoteală de situația reală de pe teren. Iar deseori această dinamică este oprită de controversele și conflictele dintre state. Aici trebuie să vedem care e nodul gordian, deci, al relațiilor internaționale multilaterale. Anul acesta sărbătorim 50 de ani de la intrarea în vigoare a TMP-ului. Este o ocazie ca să vedem ce putem să facem cu acest consens al, la care pot să ajungă părțile, care, încă o dată subliniez, din punct de vedere al cercetării, nu reprezintă un succes. De ce procesul de revizuire este unul uh, complicat? Pentru că apar cel puțin și șase factori în această ecuație complicată. În primul rând, aspirațiile de neproliferare ale statelor noi emergente pe scena internațională, care, pe bună dreptate, consideră că a deține arma nucleară este un atribut al puterii pentru regimul respectiv și că este pentru ele o, o garanție de securitate. Iran, Corea, SIA sau poate și alte țări care până acum nu și-au dezvăluit aceste intențe. Apoi, eh, modernizarea sau upgradarea arsenalelor nucleare în statele respective este, reprezintă un fenomen pe care îl observăm în ultimele 10, 15 sau chiar 30 de ani, în funcție de țările de care vorbim Apoi, lipsa de entuziasm când vine vorba pentru statele membre de a gestiona securitatea internațională prin instrumentele multilaterale. Știm bine că eforturile de negociere din anii 90 uh, au fost uh, practic suspendate pentru că atunci s-a înregistrat uh, un punct de la care nu s-au făcut mari progrese de atunci încolo, așadar. Și apoi legătura dintre neproliferare și dezarmare în cadrul revizuirii TMP-ului a fost slăbită, mă refer la cerințele din articolele 2 și 3 din, tratam, din tratat, care vizează deci neproliferarea și articolul 6 um, dezarmarea. Bun, această legătură pare să, să fi fost slăbită ca vector al uh, implementării efective a tratatului. În al cincilea rând, bineînțeles, o, o relație practic inexistentă între Rusia și China, bilaterală, liderii respectiv se comportă într-un mod care apare cât se poate de irresponsabil în uh, opinia publică internațională și insist asupra celui de-al șase element, exacerbarea puterii militare strategice a Chinei, care practic uh, sporește prăpastia dintre retorica sa de pe lângă TMP și dezvoltarea strategică a arsenalului său propriu-zis în interior. Nu este surprinzător că Uniunea Europeană s-a găsit într-o poziție foarte complicată, cel puțin de la începutul decadei, pentru că Uniunea Europeană uh, înseamnă, pentru că acest tratat reprezintă un microcosmos al uh, relațiilor uh, geopolitice internaționale, unii cu armă nucleară, alții fără, unii pentru dezarmare și așa mai departe. În acest context, trebuie să se recunoască faptul că nu putem să facem mai mult în acest context al TMP-ului decât s-a făcut vreodată de-a lungul existenței sale. Și vreau să ne îndemn pe toți la pragmatism. pragmatism. Uniunea Europeană uh, operează cu consens și este foarte greu să se ajungă la acest uh, Uh, context. Mai mult, uh, mai puțin astăzi e greu să se ajungă la context decât în 2003, ultima dată când am fost uh, în acest exercițiu, erau și mai puține țări. Să nu uităm nici relațiile noastre proprii cu China, cu Rusia, colapsul tratatului cu Iranul și e foarte greu să convingem Rusia astăzi să se conformeze tratatului și pe de altă parte, poziția americanilor. Și aici diplomația uh, europeană a eșuat în a convinge pe americani de a nu se retrage din tratatul cu uh, Iranul. Iată un context uh, istoric delicat care a însemnat că Uniunea Europeană tot timpul face un fel de echilibristică între statele antagoniste și cele cooperante Asta este poziția noastră uh, până acum, însă trebuie spus că în, ciuda, în ciuda acestui, acestei echilibristici, Uniunea Europeană tot nu are un rol de jucător major pe scena politică internațională. Pentru a face așa ceva, Uniunea Europeană trebuie să devină mai agresivă, dar în mod constructiv. Și m-aș întoarce la ce s-a întâmplat în 2003, la uh, ecuația de atunci într-un context în care multilateralismul era uh, aproape uh, uh, o istorie față de ce se petrecuse cu 20 de ani înainte, Uniunea Europeană a inventat un alt concept de multilateralism eficace sau efectiv, uh, dorând să fie un actor care aduce pacea uh, pe teren, în diferitele state, um, teatre de război. război. Uniunea Europeană este cea care trebuie în continuare să promoveze consolidarea tratatului, mai ales articolul 10 din acest tratat, care este absolut esențial și care reprezintă, de fapt, și o slăbiciune, o verigă slabă din sistemul nostru. Trebuie mai multe resurse uh, aduse în joc pentru a avea asertivitate um, și alte instrumente, deci uh, mai puternice în ceea ce privește uh, reducerea arsenalelor. Și ajung la concluzii. Astăzi, Uniunea Europeană, în acest domeniu al neproliferării, poate să-și pună întrebarea dacă nu cumva, regretabil, se concentrează resurse financiare care nu sunt poate cele mai strategice pentru noi. Asta este o întrebare deschisă, retorică. Poate n-ar fi ocazia ca toate statele membre, părți la tratatul, tratat să poată să aibă o altă uh, poziție în afară de cea generică de susținere a TNP-ului. Uh, să fim mai uh, concreți, să fim mai uh, bătăioși, incisivi și uh, mai activi în sprijinirea TNP-ului. Să nu uităm că acest tratat se bazează pe trei piloni, să știe acest lucru. Dar este mai mult o formulă generică. Primul pilon, articolul 4, înseamnă că se vorbește despre un uh, progres constructiv la revizuirea tratatului. Dar uh, nu se știe ce se va întâmpla cu acest uh, pilon. Se vorbește despre entități politice, sociale și așa mai departe, care să promoveze energia nucleară în mod pașnic și așa mai departe. Că vă place sau nu energia nucleară, această folosire, această menționare a energiei nucleare apare în tratat ca atare. Apoi, să nu uităm că Uniunea Europeană are la dispoziție această resursă imensă, um, strategică, pe care o poate transfera în cadrul uh, negocierilor, dar e nevoie de o diplomație publică cred că nu suntem suficienți de atenți la modul în care împreună promovăm acțiunile noastre colective și asta ar fi o uh, recomandare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vreau să dau cuvântul în continuare, poate domnul uh, Satu. Mulțumesc foarte mult! Domnul Saturi, mulțumesc pentru cele două intervenții. Aș dori să vă întreb dacă în ceea ce privește uh, conferința din aprilie, există o poziție comună a statelor membre. Știți cumva, în etapa actuală, dacă Uniunea Europeană ar putea să participe la această conferință din aprilie cu o voce unită. Și dacă da, ceea ce chiar sper, oare ne puteți oferi câteva informații vis-a-vis -vis de care ar fi această poziție unită a statelor europene? Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte intervenții, am să vă dau cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. E o întrebare destul de dificilă pentru a vă oferi detalii și claritate în acest moment. Dar răspunsul ar fi că da, suntem încrezători, măcar noi cei de la SAE, că vom izbuti și că vom obține ceva clar, comprehensiv și amplu și că vom avea o poziție în acest sens. Avem uh, poziții comune convenite în alte dăți, Consiliul, de pildă, a adoptat niște concluzii sau, cum se numeau mai de mult, decizii în 2005, în 2010 și apoi în 2015. Deci avem această tradiție de a avea o poziție comună în momentul în care, de exemplu, mergem la New York. De data aceasta, am început să muncim la Consiliu pe un set foarte comprehensiv de recomandări pentru viitor. Au fost menționați cei trei piloni, dezarmarea, non-proliferarea, dar și utilizarea pașnică. De data aceasta, utilizarea pașnică și energia nucleară, acest pilon, vor reprezenta o parte substanțială, iar statele membre vor cădea de acord să rămână în cadrul poziției comune se face referire la tot ceea ce face Uniunea Europeană la ora actuală, la comisie și nu numai, uh, DigiDefco, GRC, um, organizează o serie de activități uh, și sunt sute de milioane de euro promise în ultimii 5 până la 10 ani. Asta pentru a utiliza în mod pașnic energia nucleară. Încercăm, deci, să atragem atenția sau, mă scuzați, încercăm să utilizăm uh, terminologia corectă, care nu este neapărat cea mai populară, cea mai bine cunoscută, dar experții din uh, domeniul nuclear, mai ales în domeniul energetic și non-energetic, o cunosc. Sperăm ca miniștrii care vor fi de față să fie atenți măcar la începutul acestei conferințe, la acest uh, pilon. Avem însă un proiect ambițios. Vrem să înaintăm uh, recomandări foarte clare în ceea ce privește dezarmarea și neproliferarea. Vrem să consolidăm acest regim în continuare, adică pilonul de neproliferare și vrem să promovăm mult și pe pilonul de dezarmare. Probabil nu la fel de repede pe cât v-ați dori unii dintre dumneavoastră sau pe cât anumite părți uh, din NPT ar, ar vrea, din tratatul de neproliferare, ca să vedem o lume fără arme nucleare, dar vrem oricum să propunem pași concreți, exact cam cum ați spus dumneavoastră înainte, mai ales cu privire la reducerea riscului nuclear. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dumneavoastră doriți să adăugați ceva? Nu, cred că nu mi-a fost uh, adăugat, adresată nicio întrebare de data aceasta. Domnule Mixer, dumneavoastră poate. Doresc să mulțumesc experților pentru contribuție Deci, faptul că Consiliul vrea să lanseze niște recomandări reprezintă și contribuția noastră la o adică. Noi așa sperăm să se poate formula astfel o poziție comună europeană Amenințarea, riscul există. Controlul armelor este mult mai amplu decât doar simpla neproliferare. Sunt tratate importante în ceea ce privește armele nucleare, uh, mecanismele de furnizare dar din păcate toate aceste subiecte au fost îngropate odată ce a fost îngropat și INF-ul. Așa că noi înțelegem că sunt diferențe de opinie în ceea ce privește ceea ce s-a propus recent, un tratat cu privire la interdicția armelor nucleare cu efecte asupra TNP-ului, tratatul de neproliferare, inclusiv față de membrii NATO. Sunt care nu privesc cu ochi bun asta. În proiectul meu de text, în recomandările mele, m-am referit la asta ca o expresie a dorinței globu- comunității globale de a nu mai avea arme nucleare pe viitor. Dar, uh, iată, ține foarte mult până la urmă de felul în care interpretează fiecare stat membru în parte problema. Diferențe există, iar noi, la ora actuală, trebuie să ținem cont și de situația statelor membre ale UE care dețină um, arme nucleare în mod uh, legal. Nu vrem neapărat să vizăm această paritate forțată creată între noile state nucleare legale și cele care sunt uh, nucleare de facto, dar care nu sunt parte a uh, TNP. Este destul de evident. mai este uneori și o suprapunere între statele UE și statele NATO. Deci să vedem cum anume poziția UE va fi transpusă și la NATO. Ideea fiind că să vedem în ce măsură alianța va rămâne nucleară cât timp sunt arme nucleare în lume. Este o situație complexă, complicată, cea în care ne aflăm astăzi, dar nu vrem să punem sub semnul întrebării această piatră de hotar care, pe care o reprezintă neproliferarea și tratatul aferent, plus dezarmarea nucleară în lume. Merci beaucoup. Merci à nos experts. Mulțumesc și mulțumesc experților noștri pentru că ne-au oferit clarificări în această dimineață și mulțumesc lui Sven Mixer pentru faptul că ne-a prezentat proiectul de raport. Uh, la dat limit pour le Vă readuc aminte care este data limită pentru depunerea amendamentelor, marțea viitoare, 28 ianuarie, ora 12 ziua. Mulțumesc! Chers collègues, je vous propose que nous euh, reprenions la séance et je remercie. Stimați colegi, haideți să reîncepem uh, ședința și uh, cei care uh, desfășoară discuții, vă rog să le continuați în afara sălii militare au fost punctuali, haideți să fim și noi punctuali. Urez bun venit domnului general Claudio Grațiano, președintele Comisiei Militare a Uniunii Europene. Domnule general, intervenția dumneavoastră în fața membrilor acestei subcomisii sede este prima din această legislatură a Parlamentului European. Suntem foarte onorați așadar de prezența dumneavoastră și mai ales uh, suntem foarte atenți um, la elementele pe care ni le, le veți comunica. În ceea ce privește operațiunile și misiunile, Parlamentul își dorește, după consultarea cu un altul reprezentant, domnul Borel, să se asigure că reviziile strategice sunt coerente cu diversele inițiative pe care le-am lansat. În acest context, raportul inițiativă cu privire la cooperarea permanentă structurată este în curs de desfășurare, în curs de elaborare, adică, și probabil în recomandări se va baza și pe Comisia Militară a Uniunii Europene în calitate de utilizator final, practic, al acestor recomandări. Este destinatarul acestor recomandări. Toate aceste domenii, Comisia Militară asigură coerența acțiunilor externe ale Uniunii Europene, Parlamentul European și mai ales comisia no- Comisia noastră sede uh, vă asigură de sprijinul nostru și vreau să vă subliniez faptul că 70% din cetățenii europeni s-au declarat uh, îngrijorați, deci preocupați de uh, subiectele securitate și apărare. Stimate domnule general Grațiano, ne puteți uh, detalia uh, mai multe informații vis-a-vis -vis de ultima reuniune a Comitetului Militar al Uniunii Europene în format de șef de stat major. Suntem atenți la spusele dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președintă, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, bună dimineața! În primul rând, vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați lansat-o să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Este o onoare și percep asta ca pe un semnal că acordați un rol important componentei militare a Uniunii Europene, mai ales în ceea ce privește contribuția în securitate și apărare. După cum știți mulți dintre dumneavoastră, Comitetul Militar uh, al Uniunii Europene este cel pe care îl prezidez. Sunt și purtător de cuvânt și reprezintă practic um, cea mai importantă structură din acest punct de vedere în rândul celor 28 de state membre, în curând 27. Comisia noastră oferă consiliere autorităților politice pe chestiuni militare. Ne asigurăm că uh, facem auzită vocea celor care uh, utilizează capacități militare și că aceasta este incorporată în procesul de decizie de la Consiliu. De asemenea, sunt și punctul de contact pentru toți uh, comandanții de operațiuni. Se face diplomație la acest nivel și sunt consilier militar pe lângă înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă și de securitate, în ceea ce privește absolut orice chestiune de securitate și de apărare. Fiind mi dat acest rol, am răspunderea de a monitoriza îndeaproape evoluția diferitelor scenarii în care trăim și să propun recomandări. Astăzi pentru a discuta cum trebuie chestiunea de uh, inițiative și capacități militare, permiteți-mi să vă spun cam cum văd eu situația de apărare și de securitate la ora actuală. Anul nou n-a început, din păcate, foarte bine. În Libia și în Irak, evenimentele n-au fost o surpriză. Cunoșteam simptomele, știam că ele există. De ani de zile deja – deci, evenimentele din Libia și din Irak nu ne-au surprins, însă magnitudinea și efectele lor pe termen mediu și lung mai trebuie descoperite. Și, de fapt, Crizele la frontieră vor avea repercusiuni directe regionale, dar și la nivelul comunității internaționale. E o combinație periculoasă, efectul bătăii aripilor de fluture. Uh, Uh, adică evenimentele sunt foarte departe de Europa, dar după aceea efectele se resimt asupra noastră pentru că dintr-o criză se trece în alta. Discutăm despre amenințări noi. Mare parte din amenințări vin acum din sud, uh, dinspre Libia. Și mm, trebuie să ne concentrăm atenția înspre pericolul imediat. Este triunghiul instabilității, eu așa l numesc. Este un uh, triunghi foarte bine cunoscut, format din diseminarea terorismului în diferite forme, inclusiv prin luptători străini, migrația în valuri sporite și neregulate și problema securității din regiune instabilității cu state șoate și prost guvernate sau cu lipsă de guverne. Sahelul este o regiune conectată și am, în altul reprezentant chiar s-a referit la asta recent. Este o situație complicată. Sunt actori de stat care caută să obțină un nou rol în zonă, creează noi interferențe prin urmare cum am văzut cu Rusia, Turcia, poate chiar China. Fiecare își are propria strategie și acoperă lacunele lăsate necontrolate de alții. De aceea e nevoia de a acționa rapid și puternic înainte ca situația să ajungă într-un punct fără întoarcere. Întrebarea este cine să ia aceste inițiative. E foarte clar că nicio națiune ele, nu e legitimă să preia toate aceste provocări. Astfel, aceste crize cu siguranță plasează o răspundere în plus pe umerii comunității internaționale. Și pe noi, ca Uniune Europeană, cerem o reacție nu doar reactivă, ci proactivă. E urgent să acționăm. Instituțiile europene au recunoscut asta clar și răspicat. Dar trebuie ca Uniunea Europeană să se mai confirme ca jucător global, ca Uniunea Europeană mai puternică. Astfel, trebuie să acționăm hotărât și să nu uh, lăsăm un vacuum, să nu lăsăm ca UE, NATO, ONU să devină ținta unor actori individuali. Este o oportunitate care nu trebuie ratată. De fapt, Uniunea noastră are un instrumentar extraordinar, politic, diplomatic, economic, mijloace militare. Asta numim noi abordare UE integrată este în cea mai bună poziție să reacționeze acum, să intervină ca un provider de securitate globală în mod autonom sau ca un partener pentru a oferi impulsuri pe scena globală. Este, până la urmă, o criză în vecinătatea noastră. Vorbesc în calitate de militar și cred că criza de astăzi nu poate fi rezolvată doar cu unul din aceste elemente izolat, ci printr-un mix, un amestec inteligent și echilibrat. Pe de altă parte, istoria recentă ne învață că atunci când căutăm soluții diplomatice, adesea trebuie să creăm și un cadru de securitate, să folosim mijloace militare măcar ca o forță motrice, ca să putem uh, mijloci dialogul. Pentru criza de astăzi nu sunt uh, soluții militare, dar este la fel de adevărat că în majoritatea situațiilor nu se poate găsi o soluție fără a nu utiliza uh, componenta militară. Și vreau să spun foarte clar, când vorbesc despre instrumente militare, asta nu înseamnă neapărat să te duci la luptă înseamnă să fii capabil să te bazezi pe cineva care adesea, sau pe ceva care adesea s-a dovedit a fi primordial găsirii unei soluții sau să monitorizăm diferitele evoluții, diferitele momente din criză ca să putem să ne întoarcem la normalitate după escaladare. După cum s-a spus recent, nu poți declara un armistițiu după care să îți iei tălpășița. Trebuie să rămâi să monitorizezi implementarea. Ca un exemplu, Uniunea Europeană are în vedere asta și eu susțin ideea de a reactiva pe deplin operațiunea Sofia cu și mai multe nave pentru a implementa embargoul pe arme. Astfel, Uniunea Europeană ar transmite un mesaj unic și puternic de coeziune și hotărâre, recunoscând uh, sentimentul urgenței manifestat din toate părțile. Dar, ca să putem acționa acum sau pe viitor, trebuie să, decinem, să deținem capacitatea și uh, competențe necesare. În ceea ce privește capacitatea și voința de a acționa, Uniunea Europeană trebuie să aibă o voință unică și să rezolve, să treacă Uh, de anumite obstacole care există la ora actuală, să îmbunătățească cooperarea multilaterală cu toți actorii relevanți, să existe efecte de sinergie în ceea ce privește obiectivele partajate. Dar pentru a deveni un furnizor de securitate credibil, pentru a putea concura cu adversarii noștri la nevoie, trebuie să avem instrumentele necesare la dispoziție și capacitățile necesare. Ei bine, Uniunea Europeană aici a progresat foarte mult în ultimii 4-5 ani. Practic uh, a creat niște instrumente inovatoare de securitate și de apărare. Și de aici, iată nivelul de ambiție tradus în termen militar, transpus în misiuni precum PESCO, CARD, EDDP și EDF. E important să avem uh, planificare militară și să um, ne organizăm uh, capacitățile ca să putem să monitorizăm, să organizăm și să monitorizăm ca atare misiunile noastre. să păstrăm legătura cu contrapartidele civile. Mm, ne interesează foarte mult uh, impactul asupra apărării. De exemplu, Fondul European pentru Apărare, EDF, vă amintesc, este un mecanism creat pentru a oferi susținere financiară uh, în cercetare și achiziții pentru a face ca cooperarea să fie mai atrăgătoare pentru statele participante. Un obiectiv foarte clar este să contribuim la îmbunătățirea cooperării în vederea apărării ca să nu mai se facă risipă de resurse și să um, se concentreze efortul, mai ales din punct de vedere industrial. Să nu uităm că EDF a pus bazele ca industria europeană să mențină în Europa know-how-ul necesar, mai ales la nivel de cercetare și capacități, lucruri uh, absolut esențiale pentru autonomie strategică. De asemenea, EDF reprezintă factorul cel mai bun pentru o mai bună cooperare în domeniul strategic. Până acum, neatins de inițiativele europene. Este important să nu uităm că ce obținem noi la Fondul European pentru Apărare va fi benefic și pentru NATO. Ce e bun pentru e bun și pentru NATO, la o adică. Așa că EDF reprezintă o piatră de hotar în pactul nostru să devenim uh, uh, puternici ca Uniunea Europeană. Este cea mai bună investiție. E motivul pentru care cred cu tărie că ar fi greșit să reducem resursele pentru EDF. Mai ales că ne aflăm într-un moment istoric. La ultima noastră reuniune, șefii din domeniul apărării au salutat progresul care s-a obținut. Au subliniat valoarea care există aici și nevoia de a îmbunătăți coerența, mai ales la organizarea activităților, obținerea unor rezultate intangibile înainte de a introduce alte noi măsuri. Din acest punct de vedere vreau să menționez rolul dublu pe care îl are domeniul militar în toate procesele de apărare. În primul rând, la nivel strategic, noi oferim expertiză și consiliere, aspecte critice în procesul decizional la UE și în statele membre. În al doilea rând, ca și client principal și utilizator principal al instrumentelor uh, militare uh, propuse, noi avem uh, mai multe roluri și acum avem mai multă răspundere, fiind dat că se concentrează acum aspectele pe componenta militară a UE, dar ne asumăm cu drag aceste răspunderi, pentru că avem expertiză în domeniu. De aceea, componenta militară a UE, pe, la diferite niveluri, este implicată în toate procesele. Comisia Militară e foarte prezentă la PESCO sau la CART, dar când discutăm despre EDF nu e chiar așa. De fapt, poate se găsește o cale în așa fel încât Comisia Militară să fie mai activă și mai prezentă în mecanismele EDF, ca să se poată oferi, să putem da consiliere din partea noastră. Vă pot garanta că noi urmărim îndeaproape evoluțiile și suntem gata să oferim input la nivel uh, decizional. De fapt, ne uităm uh, la aceste inițiative cu mare interes, avem mari așteptări, recunoaștem valoarea acestora pentru misiunea și operațiunile noastre militare, pentru că se oferă vizibilitate sporită Uniunii Europene în politica externă. Această abordare comună în apărare europeană, vă amintesc, impune un echilibru pragmatic între efortul colectiv, răspunderea suverană, pentru a implementa ceea ce unii numesc Uniunea Europeană a Apărării. Să avem un nivel ambițios de autonomie strategică, să avem capacitatea să ne exprimăm și să acționăm pe o singură voce. Mai mult decât atât, dacă vom face toate aceste aspecte, atunci vom putea contribui la atingerea obiectivului general al misiunii noastre, să obținem, de exemplu, structuri mai uh, robuste, să trecem de la activitatea de training la una de însoțire și de uh, mentoring, inclusiv în Somalia nu doar că am avea activități mai eficace în teritoriu, dar vom crea percepția de a fi mai cu influență, să fim mai eficienți în ochii partenerilor noștri. Statele membre, comunitatea internațională nu sunt adversarii noștri și competitorii noștri. În plus, dacă misiunile sunt mai eficiente, atunci statele membre se vor mobiliza mai bine și vor contribui altfel la aceste misiuni, în așa fel încât să acopere lacunele de personal care există la ora actuală. Aceste elemente se pot face în cooperare cu NATO și cu alți parteneri internaționali. Închei spunând că doresc să vă mulțumesc pentru această oportunitate de a vă vorbi astăzi. Sper că am putut să vă ofer o idee cu privire la abordarea noastră despre securitate și apărare mai ales uh, în ceea ce privește afacerile curente și vreau să vă spun că vă stăm la dispoziție ca experți militari pentru a vă oferi consiliere și răspunsuri în baza experienței noastre. Punem experiența noastră în slujba cauzei. Avem experiență din uh, teritoriu, o resursă de neprețuit. Și încă o dată, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, stimați eurodeputați. Acum Vă stau la dispoziție pentru întrebări dacă sunt. Mulțumesc, domnule general. Pentru început, am să-i dau cuvântul domnului Sven Mixer, coordonatorul de la Socialiști și Democrații. Mulțumesc, domnule general, pentru o prezentare atât de cuprinzătoare. Am mai multe întrebări. Săptămâna trecută la Strasburg noi, Parlamentul European, am votat un raport anual cu privire la CSDP, uh, Politica Comună de Securitate și Apărare. Una dintre temele abordate în acest raport este tocmai această căutare a unei autonomii strategice europene. Am discutat despre ce înseamnă acest concept atât la această subcomisie cât și în dezbaterile din plen. Și dezbaterea a fost foarte aprigă. Se pare că nu există un consens vis-a-vis -vis de ce ar trebui să însemne autonomia strategică a Uniunii Europene, care ar trebui să fie limitele, conținutul. Însă poate că totuși ar trebui să definim cumva, într-o manieră mai limitată, această componentă stra- strategică. Deci să nu ne referim neapărat la o autonomie completă, totală, Deci e nevoie să limităm oarecum definiția aceasta, poate ca să facem pași înainte. O a doua mea întrebare se referă la operațiuni. În mod evident, misiunile și angajamentele militare ale Uniunii Europene în domeniul politicii comune de securitate și apărare au contribuit să rezolve la diverse crize. Chiar ieri am discutat despre misiunea de formare și misiunea consultativă care se desfășoară în continuare în Africa sau în Irak. Și unul dintre vorbitorii invitați ieri ne-a făcut o sugestie. În viitor, când organizăm operațiuni de formare sau de consultanță, poate că ar trebui să ne gândim la oarecare soluție prin care, practic, Uniunea Europeană ar furniza capacitățile necesare pentru misiunea de uh, consultanță sau de formare, dar forțele efective ar uh, fi furnizate de către forțele de pe teren ale unui stat membru european sau altul care se află la fața locului. Și atunci poate că aceasta ar fi o soluție mai simplă. Ce părere aveți vis-a-vis -vis de această sugestie? Credeți că Uniunea Europeană ar trebui deci să aibă mai mari ambiții în ceea ce privește Uh, implicarea sa în rezolvarea crizelor de pe continentul african sau, în orice caz, din afara frontierelor noastre? Merci. Mulțumesc. Domnule general, vă mai prelua câteva întrebări și apoi veți avea ocazia să răspundeți. Pentru PP, domnul Chris Peters. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze pentru mica întârziere. Am fost la un vot într-o altă comisie. Întâi și întâi sunt foarte mulțumit de faptul că avem această discuție. Și colegul meu, domnul Mixer, s-a referit la autonomia strategică a Uniunii Europene și a făcut deci referire la raportul votat săptămâna trecută la Strasburg. Stimate domnule general, eu sper că ați citit această parte a raportului care vizează autonomia strategică a Uniunii Europene. Cred că se regăsește în document deja un răspuns, uh, un început de răspuns cel puțin vis-a-vis -vis de ce opinie avem pe acest subiect. În orice caz, sunt uh, interesant, interesat de ce aveți de spus pe tema aceasta. A doua chestiune la care vreau să mă refer ar fi următoarea. Fondul European de Apărare, bineînțeles, este foarte important și atunci întrebarea mea este care e relația între acest fond și uh, ceea ce faceți dumneavoastră, uh, Comitetul Militar, Militar al Uniunii Europene. Pentru că, dacă am înțeles bine, nu există o, o legătură directă între EDF și Comitetul Militar, deci nu există posibilitatea directă de a propune anumite proiecte și așa mai departe. Trebuie să lucrați sub egida Consiliului sau ceva de genul acesta. Nu puteți veni dumneavoastră direct cu propuneri pentru utilizarea unor fonduri din EDF. Este adevărat și, în orice caz, ce opinie aveți vis-a-vis de acest subiect? Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Băsescu. Thank you. Uh, domnule general, unul din riscurile pe care le-ați menționat și sunt absolut de acord cu dumneavoastră este această migrație în valori. Este evident că dacă ne vom limita ca și în trecut la simpla intervenție în Mediterană, eventual pentru salvarea vieților umane, fenomenul va prolifera pentru că el nu este atacat în rădăcina lui, ceea ce nu este ușor, este complicat, dar eu consider că a pune sub control fenomenul migrației ilegale implică trei zone cu o cooperare politică extrem de bună între militari și civili. Primul lucru ar trebui să avem acorduri de readmisie cu principalele țări furnizoare de migranți ilegali al doilea lucru și aici trebuie să intervină inteligența armatei în orice caz este descoperirea rețelelor de traficanți pentru că amărâții ăștia care ajung în mediterană de regulă plătesc sume foarte importante unor traficanți unor rețele de traficanți de oameni pentru a ajunge pe pământul făgăduinței și uh, acest lucru n-ar fi posibil fără niște foarte puternice rețele de traficanți, ceea ce înseamnă că ele sunt tolerate chiar de statele pe teritoriul cărora acționează. Sunt convins că pentru a diminua numărul de migranți ilegali punerea sub control eliminarea acestor rețele de traficanți este obligatorie și în sfârșit ajunși pe mare rămâne soluția salvării lor în baza solas ului avem destule reglementări internaționale care implică obligația de a salva oamenii aflați în dificultate. Aici eu cred că trebuie să privim fenomenul migraționist ca, din punct de vedere al antidotului, în aceste trei etape, readmisie, distrugerea rețelelor de traficanți și recuperarea lor de pe mare și, în baza readmisiei, retrimiși în țară. Cred că trebuie să ne pregătim <laughs> pentru uh, o invazie aproape necontrolată în decada următoare, datorită evoluțiilor. Chiar toate analizele arată că schimbările climatice vor genera o migrație puternică. Este un proaspăt raport ONU. Și atunci, dacă ne vom limita la a-i salva de pe mare, nu vom rezolva problema, ci trebuie să desfășurăm un proces sistematic care să înceapă de la diplomație care trebuie să obțină acordurile de readmisie distrugerea rețelelor de uh, traficanți în colaborare cu statele uh, pe teritoriul cărora acționează și în sfârșit recuperarea și retrimiterea lor în țară acolo unde este cazul. Vă mulțumesc. Merci, Madame Bonfrisco. Mersi, doamnă președinte. Bună ziua, domnule general. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și pentru faptul că ne-ați prezentat pe larg uh, activitățile dumneavoastră. Îmi pare rău că nu o să pot să rămân ca să ascult răspunsurile dumneavoastră. Le voi asculta, însă le voi parcurge apoi cu mare atenție. Uniunea Europeană Uh, îi revine acesteia uh, un rol strategic sau îl sperăm să devină un uh, actor și un furnizor de securitate și siguranță în zonele fierbinți, având în vedere faptul că trăim o epocă de escaladare, de tensiuni și așa mai departe. Activitățile de monitorizare, de training, de asistență, chiar și militară, uh, în aceste zone ar putea să fie tocmai uh, o ocazie pentru Uniunea Europeană și un rol de jucat. Eu împărtășesc uh, cele ce au spus colegii, mai ales colegul Băsescu, numai ce, și mai adaug un lucru la aceste juste observațiuni, faptul că operațiunea Sofia și-a arătat uh, limitele. Uh, o operațiune care a eșuat, dar vom vedea ce ne va aduce viitorul. Pentru că ne gândim la siguranța mediterană și la siguranța frontierelor. Aceasta este cheia de boltă a siguranței noastre europene. Poate că atunci Sofia se va dovedi totuși un instrument util. Însă, aș spune că uh, comitetul dumneavoastră astăzi poate să-și asume un rol mai mare în uh, Uh, în diseminarea EDF, Fondul European de Apărare, care ar putea să joace un rol mai mare. Am văzut ce moștenire ne-a lăsat uh, președinția finlandeză în semestrul său de președinție, în contextul în care s-a vehiculat atunci o reducere a acestor eforturi într-un uh, context cumva contraciclic eu sunt uh, sigură că în Parlamentului, în privința Parlamentului, președintele său va putea să joace rolul care îi revine, tocmai pentru a consolida acest fond și nu invers. Funcționarea sa eficientă ar putea fi, după părerea mea, pus în lumină prin expertiza dumneavoastră, prin cunoștințele pe care le aveți, prin rolul pe care le pot ju puteți juca în acest uh, fond pentru a nu exista suprapuneri și risipiri ale uh, resurselor și pentru a avea tocmai o viziune unitară reflectată a Uniunii Europene Uniune care să devină un furnizor de servicii de securitate și să mergem dincolo de celebra cercetare și dezvoltare. Mulțumesc foarte mult. Ce poate să facă comitetul dumneavoastră în acest sens? Mulțumesc. Doamna Aguilar de la ECR. Mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare pentru domnul general. În primul rând, mulțumesc, domnule general, pentru uh, prezentarea foarte bună pe care ne-ați ținut-o, dar aș dori să știu, în opinia dumneavoastră, cam care ar fi uh, viitorul colaborării dintre NATO și UE? Asta este întrebarea mea și în rest doream pur și simplu să le mulțumesc celor doi colegi care au luat cuvântul înaintea mea în momentul în care au vorbit despre marea problemă cu care ne confruntăm în Mediterana cu, cu, cu migrația ilegală. După cum bine știți, Spania este una dintre țările care suferă de pe urma acestei, acestui tip de migrație. Noi nu suntem o țară suficient de bogată cât să îi primim pe absolut toți migranții care ne bat la poartă. În plus, cu toți acești migranți, există o frică uh, zilnică și în Spania, pe străzile țării noastre, trăim această frică că printre oamenii care vin la noi ca să-și uh, găsească un trai mai bun, nu vin, uh, sunt și unii oameni care nu vin neapărat pentru un trai mai bun, sunt oameni teroriști, sunt oameni care se, se infiltrează printre aceste grupuri de imigranți care, in, repetă, nu vin în Spania decât ca să își găsească o viață mai bună pentru ei și pentru familiile lor. Dar, repet, e nevoie de un control mult mai strict. Repet faptul că Spania nu este o țară bogată și nu încape pe toată Africa în țara noastră. În orice caz, vă mulțumesc mult pentru eforturile dumneavoastră și repet că e nevoie de un control mult mai um, uh, strict. Domnule general, vă mulțumesc mult pentru atenție. Merci beaucoup, Général. Uh, avant de vous passer la parole, je voudrais euh, moi aussi... Mulțumesc, aș dori și eu să uh, vă mulțumesc, domnule general, pentru prezență și pentru această prezentare. Aș dori să ne spuneți pe scurt, deci ne-a spus foarte pe scurt uh, câteva lucruri despre cum ar putea să evolueze mandatul Uniunii Europene în Sahel și Somalia. Ați spus că ar fi utilă o schimbare dintr-un mandat de formare într-un mandat de însoțire, de asistență. Ne puteți spune mai multe lucruri despre acest lucru, despre mai multe detalii? Ieri dimineață, de exemplu, am avut o ședință foarte lungă aici la sede vis-a-vis de Sahel. Cred că toți colegii au devenit conștienți de cât de urgentă este problema și cât de important este să uh, facem mai multe eforturi. Eu, de asemenea, nu cred că v-ați referit la anumite aspecte Nu v-ați referit la posibilitățile de utilizare a facilității europene de pace. Și apoi dacă ne puteți spune câteva lucruri despre ce se întâmplă din 2018 în acest domeniu. Vă mulțumesc, domnule general. Great questions, of course. Foarte multe întrebări, foarte bune, într-adevăr. Și e nevoie de un răspuns mai larg. Din nefericire, nu am uh, această responsabilitate, nici măcar în ceea ce privește răspunsurile politice, dar să începem cu autonomia strategică. Este un element crucial în strategia noastră globală. În opinia mea, este un pilon uh, important, dar din punctul meu de vedere cred că este și mai simplu de fapt. Este un pilon pe care trebuie să ne bijim ca să fim credibili. Dacă nu există strategie globală, atunci nu avem posibilitatea de a deveni un furnizor global de securitate. Uh, nu putem face acest lucru dacă nu avem un, uh, o autonomie strategică care să se ridice la măsura ambițiilor exprimate de mem- statele membrele UE. Asta nu înseamnă că autonomia strategică înseamnă că cineva trebuie să fie autonom neapărat. Autonomia strategică înseamnă că trebuie să putem face ceva în momentul în care alții nu vor să o facă. Și să avem capacitatea de a face acest lucru, de a pune în aplicare misiunile pe care decizi să le um, desfășori. Asta nu înseamnă neapărat că e nevoie de 100% de autonomie pentru toate misiunile. Asta nu își dorește Uniunea Europeană. Uh, Uh, avem și o cooperare foarte bună cu NATO, care se ocupă, care este principala organizație de securitate și apărare din Europa. Și NATO joacă un rol foarte mare aici, în domeniul uh, furnizării de apărare. Avem totuși nevoie de autonomie strategică, în așa fel încât să putem desfășura misiunile pe care decidem noi să le desfășurăm, pentru că altfel nici măcar dimensiunea politică sau dimensiunea diplomatică nu ne pot, uh, nu, nu pot funcționa indiferent despre ce fel de uh, activitate sau misiune discutăm, indiferent despre ce fel de embargo pe arme uh, în largul mării vorbim. E bine, dacă vorbim despre astfel de teme, atunci Uniunea Europeană trebuie să aibă capacitatea de a uh, pune în aplicare, de a asigura respectarea acestui embargo. E nevoie de instrumentele necesare care să ne ajute să îndeplinim acest nivel de ambiție. Și atunci trebuie să dezvoltăm mai mult capacitățile europene. Înseamnă că trebuie să putem rezolva problema migrației, de exemplu, în cadrul bugetului nostru care ține de apărare. Dacă ne luăm după statistici, avem al doilea cel mai mare buget de apărare. Dacă nu poți desfășura și nu poți asigura o bună desfășurare și aplicarea unei misiuni sau unor embargouri sau așa mai departe, atunci nu ești un partener credibil. Autonomia strategică, ce deci ar însemna în acest context 27 de țări să poată vorbi cel puțin despre chestiunile majore, dacă nu despre toate, cu o unică voce. Și ar însemna, bineînțeles, să uh, cedeze puțin, puțin din independență în ceea ce privește securitatea și apărarea. Și atunci Uniunea Europeană ar avea mai multă credibilitate și ar putea să își pună în aplicare um, obiectivele și ambițiile. Trebuie să dăm dovadă de ambiție aici, pentru că altfel ratăm niște oportunități uh, foarte bune și noi trebuie să rămânem relevanți în toate teatrele de operațiune în care ne aflăm prezenți. Și, sincer să vă spun, nu există niciun fel de alternativă. Fără autonomie strategică nu ai cum să începi măcar să discuți despre o operațiune. Ca să propui o operațiune, uh, nu poți să mergi la alții și să le ceri să desfășoare operațiunea în numele tău sau alături de tine. Nu, nu este un concept um, valid. Deci dacă vrei să impui un embargo, nu poți să mergi la alții ca să le ceri să îl impună. Trebuie să ai tu capacitatea de a impune acest tip de măsuri, ca exemplu. Și apoi există și dimensiunea cooperării cu NATO. Ca să mă exprim în termeni foarte simple, în termeni foarte simpli, nu avem în fiecare țară un set de forțe pentru NATO, un set de forțe UE și un set de forțe ONU. Există un singur set de forțe și apoi, în funcție de situație, se distribuie um, funcție de teatrul de operațiuni. Și în funcție de situație se face o orientare. Dar apoi sunt anumite momente în care Uniunea Europeană ar putea să furnizeze niște forțe uh, foarte importante. ONU, de exemplu, în Liban. Eu am fost comandantul forțelor în Liban timp de trei ani. Sau în Balcani de desfășurare de forțe în Balcani și s-a hotărât atunci că Europa este responsabilă de aceste forțe și în fine, sunt diverse exemple pe care le pot da în funcție de obiectivele noastre. Uniunea Europeană trebuie să dețină și, are de fapt și un spațiu autonom în care poate să opereze, care se datorează spațiului geografic în care ne aflăm, Însă iată că după ce se realizează acest uh, protectorat unificat în Libia, NATO probabil nu va mai juca același rol ca până în prezent, mai mult se va concentra pe apărarea colectivă. La ora actuală, Uniunea Europeană are o responsabilitate importantă în această mare, în jurul Africii. Este o zonă de importanță majoră pentru Uniunea Europeană și, repet, este important să existe și instrumentele la dispoziția noastră. Instrumentele diverse naturi, economice, militare, diplomatice și așa mai departe. După cum spuneam, nu sunt uh, soluții militare unice. Am participat la multe misiuni și pot să vă spun în urma întregii mele cariere să vă, că nu există niciun fel de soluție fezabilă fără capacitățile militare necesare de a putea desfășura pe teren, teren efectivele sau măsurile sau instrumentele care se impun în funcție de operațiunea la care ne referim. Nave și așa mai departe. Dacă nu ai aceste resurse, sincer să vă spun, e vorba de un eșec. Mali, Africa Centrală, Somalia. Iată, sunt câteva exemple de regiuni extrem de importante care au legături strânse cu Libia, care au legături strânse cu diversele um, crize din zonă. Există un efect de domino. Ce se întâmplă în Sahel are un efect asupra Libiei și viceversa în ceea ce privește fluxul de migranți, uh, fluxurile de teroriști care vin din uh, uh Libia, sau uh, teroriștii care migrează din zona califatului, ajung în alte zone. Este un efect domino, repet, între Africa și Africa uh, de Nord și Africa Centrală. Și ca să îndeplinim misiunea principală, acest DP, uh, este important să creștem capacitatea și din punct de vedere militar, acest lucru înseamnă că putem să ajutăm aparatul de securitate al acestor țări să se descurce singur dar deja este o mare problemă, pentru că nu ai cum să construiești o armată sau forță de securitate de pe zi pe alte, nevoie de monitorizare, de resurse, de formare, de asistență, de diverse elemente. În ceea ce privește UTM, cred că este foarte important ca UTM să fie mult mai robust, chiar și să avem uh, un, uh, un concept uh, mai larg, cred că doar conceptul de training, de formare, nu este suficient. Este vorba de monitorizare, e vorba de mentorat, e vorba de însoțire, e vorba de a acorda toată asistența. Cele trei misiuni la ora actuală sunt foarte limitate. Nu există niciun fel de um, uh, posibilitate pentru Uniunea Europeană de a le consolida și mai tare. La ora actuală, forțele europene nu sunt uh, angajate în multe teatre peste mări și țări. Acum 10 ani aveam de 5 sau 6 ori mai multe efective desfășurate. Însă, la ora actuală, după cum spuneam, misiunile acestea nu cred că sunt suficient de credibile în ochile statelor membre nu au foarte mare influență aceste misiuni. Deci trebuie să furnizăm mai multe elemente, nu doar formare, ci un set complet de uh, elemente de însoțire, de consultanță și mai departe. Și de asemenea trebuie să protejăm și forțele noastre. Misiunile actuale se desfășoară într-unele dintre cele mai periculoase locuri din lume. Deci chiar dacă ești în, uh, uh, într-un program de formare, tot poți fi împușcat. De exemplu, în Somalia. În momentul în care se de- deplasează oamenii de la bază la zona de formare, uh, prin Mogadishu există mare, mare pericol, mari pericole, la fel și în provincia Helmand din Afganistan. În orice caz, e nevoie să fii credibil în momentul în care te afli pe teren să proiecteze această imagine de credibilitate. Este important de înțeles, e nevoie de o abordare diferită, e nevoie de forțe adiționale și de o mentalitate diferită. Altfel, astfel putem crește robustețea forțelor noastre și apoi, bineînțeles, e vorba de a proteja uh, forțele de pe teren. Misiunea care trebuie să furnizeze uh, protecție necesară. Comandantul trebuie să fie protejat și apoi dacă o singură țară furnizează serviciile de protecție, atunci foarte bine, indiferent dacă e vorba de Spania, Franța, Germania. Nu e relevant. În orice caz, toți fac parte din misiune. Sunt anumite misiuni care ar putea fi sprijinite mai mult de către o anumită nație și alte către o altă nație, dar în orice caz eu mă gândesc acum la misiunile europene, nu la cele naționale. De exemplu, în Mali dar îmi ce scuze, nu vreau să mă din cu vorba. În Mali avem deja 5 misiuni. Există o misiune ONU, există o misiune franceză, avem o misiune UTM, avem o operațiune Sahel și forțele locale. Și e importantă și coordonarea tuturor acestor eforturi, iar noi suntem singurii care furnizează consulanță și formare, pentru că celelalte forțe nu au dreptul de a face acest lucru. Și ne putem face acest lucru și Uh, pentru forțele de la fața locului, este de foarte bună, pentru că unii dintre aceste, unele dintre aceste forțe locale nu au încă instrumentele sau capacitățile necesare de a opera. Pentru că altfel, dacă nu avem noi succes, va fi un mare eșec acolo și eșecul ne va veni să ne muște pe noi iarăși. cum s-a spus, și în multe alte locuri la fel stau lucrurile. Este important, nu există altă soluție decât succesul. Este de negândit să avem un eșec acolo un coron Africii și mai departe. Oh, ok, we can put the European Peel Facility in this just because it's important. Și facilitatea europeană poate fi pusă aici. PM este o inițiativă foarte bună, o nouă ocazie fondul, un nou moment uh, și oportunitate uh, pentru a echipa mai bine trupele, o ocazie de a sprijini statele și partenerii uh, pe care îi avem alături, de exemplu Georgia și statele membre care nu au anumite echipamente să poată să fie compensate financiar într-o misiune, de obicei vii și plătești pentru uh, totul, uh, cu excepția uh, soldelor soldaților care sunt plătite de ONU. E un fel de compensație care poate să apară, de exemplu în Mali, benzină, echipamente pentru cei pe care noi îi formăm, de pildă în Mali. Dar Bineînțeles că sunt și țări, cum ar fi Serbia și Georgia, pe care am dorit să le sprijinim mai mult în acest fel, dar nu o putem face. Fondul pentru apărare este un punct uh, sau un uh, moment de răscruce, e vorba de niște milioane de euro care vor ajuta și în achizițiile publice și armament, așa cum s-a spus de multe ori, dacă America se construiește un tank și în același timp noi putem să producem șapte tanguri, dar pe de altă parte nu există un efect de scară al acestei producții, risipim resursele și avem probleme la inventarul de piese de schimb. Ei bine, e nevoie de eficientizare a instrumentelor. Există multe bunuri și echipamente existente în sistem, dar ele nu sunt bine calibrate, nu sunt bine folosite. Și e nevoie de o nouă abordare, pentru că, bineînțeles, nicio țară nu este perfectă, nici lumea noastră nu este perfectă și Bineînțeles că nu o țară poate să construiască un arsenal complet de sine stătător, ci ideea ar fi ca în Europa fiecare să-și aducă contribuția în acest sens. Se poate face asta prin intermediul uh, acelor achiziții publice și prin stimulentele respective. Deci, acționând pârga, pârghia achizițiilor publice, uh, Există o serie de scenarii în legătură cu cerințele strategice ale militarilor în uh, Europa. Capacitățile noastre se pare că lipsesc, uh, având în vedere ambițiile declarate. Aici trebuie să lucrăm la sporirea capacităților, inclusiv prin finanțarea EDF. Și aici e vorba și de rolul autorităților militare. Eu, de exemplu, consiliez militar pe plan politic unde să se investească, unde să se dea bani uh, în, pentru a spori securitatea sistemului. Apoi, nivelul politic uh, va hotărâ ce și cum. Dar această reflexie militară trebuie să fie efectuată înainte de hotărârea politică, de decizia politică. În acest context, sfatul nostru sau consilierea noastră militară trebuie să arate și părțile negative uh, și ce se poate face bine, adică să identifice și riscurile și perspectivele, pentru că dacă nu am fi pur și simplu ca un uh, actor uh, privat, militar. Ei bine, sper că uh, vom putea în comitetul nostru să interacționăm mai bine și cu Comisia și cu alte entități pentru a spori uh, sinergiile. Ai bine, bineînțeles că apoi trebuie să se ajungă la un acord între statele membre pentru ca, într-adevăr, să se dea drumul la tot ce înseamnă acest uh, EDF în perspectivă. Migrația, da, nu vreau să o abordez politic, dar, tehnic vorbind, migrația este un efect al crizei. Pentru a rezolva problemele acestea, trebuie să ne întoarcem la rădăcinile problemei, la cauze. Migranții sunt victimele crizei, sunt victimele faptul că vin din țări uh, instabile, unde e și terorism, și război, și schimbări climatice, și sărăcie, și o uh, explozie demografică. Aceste lucruri practic uh, se adaugă în ecuația respectivă. Nu trebuie sau nu putem să abordăm fiecare problemă una câte una, trebuie să le luăm la oaltă. Migrația, stabilitatea sau destabilizarea, influența UE într-o țară sau alta, toată lumea trebuie să se înhame la rezolvarea acestei probleme. De aceea trebuie să fim prezenți în Sahel cu misiuni mai puternice. Iată de ce probabil am și pierdut trenul în Libia. Uh, criza de acolo a început în 2011. Acum suntem în 2020, au trecut 9 ani. Cred că 9 ani Europa ar fi trebuit uh, să găsească o cale comună, un glas comun. Uh, ne apucăm acum de treabă. Bine, mai bine mai devreme decât niciodată dacă am reușit să câștigăm război împotriva naziștilor și în ultima clipă am făcut-o foarte bine. Acum însă e nevoie de curaj pentru aceste acțiuni. Sofia este un astfel de eh, simbol al acțiunii, al curajului și este singura misiune care ne conectează pe noi Europa cu eh, Mediterana Centrală. Însă va fi nevoie de luni pentru a se pune în mișcare mașinăria cu aprobarea uh, Uh, ONU, și asta nu s-a mai întâmplat din 2011 încoace, sau cu Consiliul Europei uh, printr-o cooperare. E bine, Sofia există, are nevoie însă de mandat, dar nu dorește să-i adune la oaltă pe migranți sau să-i atragă. Nu, este, ideea este de a-i descuraja pe traficanți și pentru a înlesni de asemenea munca uh, pazei de coastă și a uh, sistemului nostru naval. În orice caz, comandanții noștri de vase știu și vor fi mereu obligați, au obligația morală de a salva vieți omenești. Se știe asta. Bineînțeles, orice ar fi, salvarea vieților pe mare este fără discuție pentru uh, comandanți. Dar avem un embargo acum și până în alta asta putem să facem. Și ca militar vreau să vă spun că în acest moment faptul că mergem repede și la țintă pentru a acoperi niște lacune în regiune este mult mai important, mai relevant pentru rolul nostru decât câți migranți am salvat sau uh, i-am ajutat, propriu zis. 7000 se pare că sunt în Libia, se pregătesc să plece dacă situația se agravează în continuare. Trebuie să vedem ce să facem, așadar, pentru că e vorba de embargoul uh, asupra armelor acolo și să vedem uh, dacă Uniunea Europeană va putea să ajungă la un acord rapid pe aceste operațiuni care există deja, dar trebuie să se treacă la viteza superioară. Eu sunt un uh, adept al operațiunii Sofia, conceptul a fost bun, ideea asta a fost bună. Bineînțeles că acum trebuie să vedem ce facem cu portul de debarcare. Asta nu mai e o problemă a armatei, dar clar ar fi neplăcut, ca să zic așa, dacă cei 27 nu ar fi în stare să nu rezolve, să rezolve situația și să creeze o astfel de situație de securitate atât de complicată să nu poată să sprijine eforturile de încetare a focului și să instaleze un proces sau altul de monitorizare a situației. NATO euro relația între NATO și UE. Dorim să avem această cooperare și asta face parte din strategia globală. Nu numai pentru că 23 de state membre ale UE fac parte din uh, NATO, ci și pentru că împărtășim valori comune, dorim o cooperare bună cu NATO și coordonare. Operațiunile noastre comune sunt destul de limitate astăzi, ele se limitează la uh, Bosnia și Herțegovina. Noi nu suntem prezenți în alte locuri pentru că s-au creat niște dezacorduri între diferitele părți. E nevoie de voință politică pentru a se merge mai departe, dar avem și Mediterana de Est și da, totul până la urmă se reduce la poziția statelor membre. Și apoi poate alte posibilități tehnice, poate formări, training uh, comune între noi și NATO, dar autonomia strategică devine ceva obligatoriu, pentru că putem folosi NATO în operațiunile, în operațiunile noastre. Asta facem în Bosnia-Herzegovina să recurgem, deci, la lanțul de ehm, comandament NATO. Când nu o facem, atunci, într-adevăr, avem o problemă de autonomie strategică care se pune. Și cam atât. Vă mulțumesc. General, merci de Mulțumesc foarte mult, domnule general, pentru aceste răspunsuri atât de complete, clare și pline de angajament. Să știți că subcomisia noastră vă va sprijini mereu pentru a uh, fi uh, clar că suntem împreună pe aceeași lungime de undă. Chers collègues, nous passons. Dragi colegi, trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi și vreau să întâmpin pe cei doi vorbitori, Cami uh, Frère de la NATO și de la German Marshall Fund de la Paris, uh, invitatul nostru care va vorbi despre organizarea relațiilor noastre cu NATO. NATO a sărbătorit uh, recent 70 de ani de existență într-un context internațional tensionat. Alianța este astăzi în continuare principalul contribuitor uh, de securitate pe continentul nostru. De-a lungul existenței sale, Alianța a trebuit să se adapteze la noi uh, probleme de securitate și de apărare, uh, de exemplu, lupta împotriva terorismului după atentatele din 11 septembrie 2001, cu activarea articolului 5 din Tratatul de la Washington sau lupta împotriva amenințărilor hibride. Mai recent, pe 3 și 4 decembrie la Londra, șefii de stat și de guvern ai țărilor membre NATO au recunoscut importanța unei noi dimensiuni pentru spațiul comun de apărare. Au lansat astfel o reflexie legată de viitorul NATO și obiectivele sale deoarece nimeni nu poate să nege astăzi faptul că strategia pe termen lung a NATO este o problematică care trebuie abordată de urgență în contextul internațional actual, având în vedere că se profilează întoarcerea la unilateralism, o concurență între marile puteri și o creștere a influenței puterilor emergente, o renaștere a naționalismului și chiar cuvântul alianță pare să fie astăzi uh, pus în discuție ca și concept. La Londra, până la urmă, a fost mai mult decât o reuniune tip uh, contabil și bugetar, deși este important acest aspect al contribuțiilor financiare, dar uh, să vorbit mai mult despre convergența și strategia strategice. Declarația de la Londra arată că unitatea, solidaritatea și coeziunea sunt principii fundamentale ale alianței. Astăzi este important să existe un exercițiu de reflexie asupra legăturilor dintre articolul 5, adică solidaritatea între aliați, și consultarea acestor aliați. Mă bucur că o astfel de eh, reflexie asupra dimensiunii politice a NATO și consultării aferente au fost totuși lansate până la urmă, deși există uh, o diferență semantică între aliat și aliniat, Nicio țară n-a intrat în NATO ca să nu aibă vreo ceva de spus și sau să fie pusă față, în fața faptului împlinit prin deciziile altora, mai ales când e vorba de propria sa securitate. Turcia, recent și cazul său, aduce în lumină uh, Uh, probleme clare de funcționare ale alianței. Trebuie să vedem care este uh, perimetrul de acțiune al NATO în lume, în condițiile în care Trump vrea ca această alianță să fie mai mult prezentă în uh, Orientul Mijlociu, ciu, fără să știm exact ce vor însemna aceste așteptări și dacă nu cumva, asta nu va însemna să uh, fie o ocazie ca trupele americane să se dezangajeze și mai mult decât până acum. E nevoie deci de o consolidare a capacităților europene și ale alianței respectiv. Astfel, la Londra s-au făcut uh, progrese fără, uh, au fost salutate progresele fără precedent realizate în acest sens și Vreau ca și subcomisia noastră sede să participe la acest exercițiu de reflexie pentru a participa și noi deci la consolidarea între cele două entități printr-un dialog cât mai strâns cu serviciile NATO. Vreau să-i dau cuvântul întâi Alexandrei de Hop Scheffer, 10 minute deocamdată și Camille Grand mai apoi va avea tot vreo 10 minute și apoi dezbatere. Mulțumesc foarte mult! Nathalie Loiseau, merci à tous d'être... Mulțumesc mult pentru prezență astăzi. Este o mare plăcere și un mare privilegiu pentru noi să putem discuta despre NATO în această perioadă în care această alianță este cutremurată din toate motivele menționate. Acum să vorbesc engleză pentru că mi-am pregătit comentariile în limba engleză, dar cred că toată lumea este bilingvă, trilingvă aici, deci va funcționa foarte bine. După cum a spus doamna Natalie Loazo, sunt directoarea German Marshall Fund în Franța și astăzi dorim să avem um, o conversație atât europeană cât și transatlantică pe anumite chestiuni care sunt uh, importante atât pentru uh, americani, europeni, cât și aliații transatlantici. În momentul în care discutăm despre NATO, Întotdeauna uh, mă refer la uh, opera lui Steve Walsh, care a fost publicată în 1997 în jurnalul, în jurnalul Survival. Titlul articolului acestui jurnalist este De ce durează sau se prăbușesc alianțele? Și cred că este foarte util să revenim puțin la articolul acestui jurnalist, acestui autor, de fapt, uh, să vedem ce argument uh, prezenta el atunci. Ce spunea el atunci? Practic, cam la fel ca și discuția de astăzi, alianța NATO se bazează pe doi piloni. Pe de o parte avem comunitatea de interese și pe parte avem comunitatea de valori. Și cele două, în mod intrinsec, sunt legate. În momentul în care unul dintre acești piloni este vulnerabil, atunci și celălalt devine vulnerabil. Acum aș dori să vă atrag atenția asupra unui număr de patru chestiuni la care ar trebui să fim atenți dacă e să avem o analiză serioasă despre viitorul NATO. În primul rând, se schimbă percepția amenințărilor în mod constant. În al doilea rând, problema credibilității. În al treilea rând, avem leadership politic. Deci aici influența politicilor uh, naționale asupra felului în care ne asumăm angajamente vis-a-vis -vis de NATO. Și în al treilea rând, și doamna Natalin Loazu a spus-o, e vorba despre Europa și despre felul în care Europa poate să devină un jucător mai eficient în uh, ceea ce privește securitatea și cum putem consolida legăturile transatlantice. Întâi și întâi e vorba despre percepția amenințărilor și aici conceptul important este solidaritate. Este un concept cu care ne-am uh, cu care am avut probleme în ultimii ani. E vorba despre uh, flancul est sau, uh, sau sudic. Mie nu-mi place acest termen pentru că frontiera dintre aceste două zone a devenit oarecum uh, artificială, mai ales dacă, având în dacă avem în vedere rolul Rusiei atât în est cât și în sud. Deci cred că nu este util să vedem problema în, acest, în această dihotomie sud sau est. Nu are sens să discutăm amenințările noastre ale alianței din, acest, din această perspectivă. Uh, Marea întrebare pe care trebuie să ne o punem este cum uh, ar, s-ar adapta o alianță din secolul 20 unor amenințări din secolul 21. Și încă suntem în, încă suntem în mijlocul acestei dezbateri, aceste analize. Natalie Loazo a întrebat deja ce este o alianță astăzi. O alianță este un concept în evoluție. O alianță reacționează la geopolitică, reacționează la amenințări emergente sau care dispar apoi și dacă ne gândim la 1991, sfârșitul războiului rece, 1999, sfârșitul războiului Kosovo și 2010, războiul din Kosovo. Deci dacă ne gândim la aceste trei momente, constatăm că conceptul de actualizare, conceptul de adaptare al alianței a fost Uh, bazat pe crize, pe adaptare la crize, deci o adaptare de jos în sus și foarte mult ne-am bazat pe prioritățile SUA. Deci dacă în momentul, de, deci dacă apare un președinte care spune că uh, America trebuie să fie pe primul loc, ne dăm seama foarte clar de acest lucru. NATO este o organizație SUA foarte, într-o foarte mare măsură. Și aici întrebarea survine cum se poate implica mai bine NATO în tehnologie, în spațiu, în uh, chestiunea chinezească și mai departe, cum își poate consolida NATO rolul împotriva terorismului. Și toate aceste lucruri, de fapt, se alinează perfect cu interesele globale ale SUA. Încă un lucru pe care doream să-l subliniez este faptul că după 11 septembrie, atât uh, noi europeni cât și aliații noștri americani am fost blocați într-o oarecare paralizie strategică din cauza așa numitului război global împotriva terorii. Și încă funcționăm în, același, în aceeași mentalitate, în același cadru, războiul global împotriva terorii. Discursul domnului Stoltenberg la, la Parlament recent a subliniat faptul că una dintre misiunile cooperării transatlantice este lupta împotriva terorismului, în al doilea rând Rusia și în al treilea rând tehnologie și China. O sperăm încă în acest cadru și, din anumite puncte de vedere, asta ne-a înfrânat să avem o abordare mai amplă, strategică. Și apoi, dintr-o dată, ne-am dat seama că China crește mult mai repede, că Rusia nu doar că se bagă în Est, dar este un uh, actor și un jucător inclusiv aici, la noi în vecinătate, și că tehnologia devine, din punct de vedere geopolitic, o mare provocare. Așa că a sosit momentul să facem un pas în urmă ca să reflectăm un pic la aceste tendințe mai mari, mai ample și mai profunde care se accelerează la ora actuală, iar noi încercăm să ținem pasul. Aș spune că asta înseamnă această revizuire strategică, în primul rând. Deci, aceasta a fost acesta a fost primul meu comentariu. În al doilea rând, vreau să mă refer la transformarea NATO, la transformarea agendei și a priorităților NATO. S-a discutat foarte mult după uh, declarația președintelui Trump, orice înseamnă asta și asta, în general, se, se referă la felul în care NATO proiectează stabilitate în misiunea sa. Între aliații SUA nu se prea dorește ca NATO să-și aprofundeze angajamentul în Orientul Mijlociu. Secretarul general NATO a menționat prevenția mai degrabă decât intervenția. Eu cred că acum suntem într-o strategie în care încercăm uh, să limităm, limităm fluxurile de refugiați în plan local, în plan regional, pe cât posibil, deci să menținem lucrurile acolo, dar totodată NATO rămâne o alianță militară, deci uh, instrumentul principal este cel militar. Fundamental vorbind, uh, instrumentul militar nu este adaptat la provocările cu care ne confruntăm acum, în statele șoate, în colaps, uh, Um, în ceea ce privește terorismul și toate aceste elemente impun niște instrumente hibrid, iar aici UE și NATO ar trebui să coopereze mult mai mult. Dar, în gândirea americană, este regândită acum amprenta militară peste tot în lume, în Africa, în Orientul Mijlociu, ei încearcă să vadă cum uh, NATO poate să se contureze în domenii din care SUA vrea să se retragă. Asta are foarte mult de a face cu uh, problematica NATO și eu, lansate de președintele Trump. Și avem aici un exemplu interesant. Pentagonul se spune că până la finele acestui luni, finele lui ianuarie, trebuie să facă planuri de retragere parțială implicații pentru noi în Sahel, dar și cu implicații pentru securitatea europeană. Ce m-a șocat? Îmi amintesc că eram la cheie d'Orsay Ehm, la nivel uh, de policy planning. Se discuta în 2011 despre operațiunea din Libia și am purtat discuții interesante cu colegi americani care spuneau, da, nu, e ține de NATO, SUA vrea să facă o delegare înspre NATO. Mi s-a părut ciudat. Era ca și cum SUA nu ar fi fost parte din NATO într-o oarecare măsură și că NATO ar fi fost o organizație europeană. Am același sentiment acum cu Siria, cu Libia, cu Irak nu, deci să facă NATO să-și consolideze rolul, așa se spune, fiind ideea că e mai degrabă un transfer al poverii decât o partajare a poverii. Și cred că tocmai aici trebuie să avem o conversație mai aprofundată cu aliații americani. În al doilea rând, încrederea și credibilitatea. Într-adevăr, a existat o ruptură între pilonul militar și pilonul politic al NATO, iar uh, incursiunea Turciei în Siria de Nord a relevat tocmai acest aspect. Nicio consultare. În Franța, deja din 2013, S-a discutat uh, despre acest aspect cu linia roșie uh, nerespectată de Obama, Obama și asta a sporit apoi cu Trump. Deci, uh, când ne punem această întrebare, înseamnă că principiul fondator al alianței NATO, încrederea, e pus sub semnul întrebării. Pentru mine, asta pare a fi foarte problematic. Nu este prima dată când ne punem această întrebare. Nu este prima dată când ne consultăm pe nevoia de a face mai multă consultare politică. Ne întoarcem la 1956, la Comisia celor trei, um, când s-a subliniat într-adevăr nevoia de a face consultare politică mai apropiată. 1967, un alt raport special care a subliniat uh, interconectarea pilonului militar cu cel politic. Noi trebuie acum să reconsolidăm asta și trebuie să reconsolidăm asta făcând și un exercițiu pe care încă cred că nu l-am făcut, exercițiul acela de reevaluare a ultimelor operațiuni uh, NATO. Să tragem linie și să facem uh, o analiză a stării lucrurilor, rezultate um, ce s-a, ce, ce s-a întâmplat, de exemplu, de la 11 septembrie încoace cu NATO, ce a mers greșit și ce putem corecta. O să fac o comparație simplă. Poate că în urmă cu 15-20 de ani uh, numeam uh, uh, intervenții liberale elementele bazate pe trei elemente, și anume că SUA este garantorul lumii, ordinii lumii, că mm, UE este alături de America și numărul 3 că nu erau provocări serioase față de dominanța occidentală americană. Dar, dacă punem lucrurile în contextul curent, imaginea este alta. În primul rând, SUA nu mai vrea acea răspundere globală. Doi, Europa este foarte divizată. Uitați-vă un pic la Libia și vă dați seama. Așa este. Și în al treilea rând, sunt uh, regimuri autoritare care devin din ce în ce mai intervenționiste, profitând pro probabil de propriile diviziuni ale noastre. Uh, deci, uh, probabil că trebuie să ne gândim la coeziunea politică sau la lipsa coeziunii politice și să încercăm să lucrăm pe asta, pentru că este cu un impact asupra credibilității noastre și pentru că ne afectează încrederea în rândul alianței. În al treilea rând, leadership-ul. Uh, Aici vreau să subliniez uh, ce face SUA. Leadership-ul SUA este în continuare, zic eu, foarte prezent la NATO. Ideea unui NATO global uh, care să servească interesele globale SUA. Ne-am întors la asta. Este probabil prețul propriului nostru succes, pentru că noi ne-am sporit bugetul de apărare, am arătat utilitatea și acum administrația Trump vede beneficiile NATO, ceea ce este un lucru bun, dar pe de altă parte nu, pentru că, într-o oarecare măsură, Trump în continuare este cel care conduce uh, agenda NATO. Nu cred deloc în această dezbatere că SUA s-ar putea retrage din NATO. Ba, din potrivă, aș zice că SUA va continua să aibă nevoie de NATO, să investească în NATO și va fi, foarte, va fi cu pretenții față de aliații europeni, din simplul motiv că, în concurența globală cu China, NATO, din perspectiva Washingtonului, este un tampon strategic important, mai ales uh, când e vorba de păstrarea poziției uh, de hegemonie a SUA pe piața apărării europene. Ce văd eu că se întâmplă este că apare o renegociere transatlantică foarte nouă. Pe de o parte avem SUA care este de acord să rămână un aliat de nădejde în NATO, dar treptat își reduce contribuția militară. În schimb însă, membrii NATO-UE vor uh, trebui să restricționeze accesul Chinei, să restricționeze vânzarea de bunuri, ceea ce ar putea fi cu uh, o aplicare imediată militară. Deci asta aș zice eu că se conturează destul de clar. După 2020, cu campania electorală americană, n-aș zice că se va schimba foarte mult poziția americană. Eventual, uh, lucrurile vor fi exprimate într-un limbaj mai diplomat Asta pot foarte bine să întrezăresc, dar în ceea ce vește partajarea poverii, 2%, uh, prioritatea accentului pe China, Europa ca Europa instrumentală, cum a spus un bun prieten american al meu francofon, Europa, instrumentul important în competiția globală cu China, toate acestea vor rămâne. Astfel, uh, ca franțuzaică din Franța pot prezenta părerea sau perspectiva franceză, ținem cont de tendințele mai profunde, structurale. Ajung la ideea ce este Europa, cum putem consolida legătura transatlantică. Trebuie să facem un exercițiu de anticipare cu privire la aceste tendințe mai puternice, mai profunde, care transformă profund politica externă și de apărare SUA. Dar așa ajungem la dezbaterea obișnuită despre autonomia strategică europeană. Nu scăpăm. Știu că ați avut un schimb interesant cu, de opinii cu secretarul general NATO, însă lansez o provocare și spun că noi deja facem asta. Noi deja acționăm strategic în foarte multe moduri. La nivel diplomatic, în Iran, n-am acceptat, de exemplu, decizia americană Chit că am fost într-o oarecare măsură presați să ne apropiem de poziția SUA. Climă. Nu suntem nici aici de acord cu SUA. Ne uităm la chestiunea de securitate uh, maritimă. La fel, sunt multe subiecte unde deja noi ne gândim la Europa în termeni diplomatici, strategici, operaționali, autonomi față de deciziile SUA. Ceea ce zic eu este destul de sănătos. Este un proces sănătos. Ce ne divizează încă pe noi europeni în continuare hmm, sau ce încercăm noi să facem este să încercăm împreună să ne dăm seama încotro se îndreaptă SUA, care va fi viitoria traiectoria relațiilor de securitate transatlantice, dar aici în continuare nu partajăm aceleași analize cu privire la viitor, viitorul relațiilor transatlantice și asta se conturează în dezbaterea pe care încă o avem cu privire la ce înseamnă autonomia strategică avem uh, țările baltice, estice, scandinave, care consideră că uh, autonomia strategică slăbește parteneriatul transatlantic. Uh, Franța are o poziție unică și spune, ba nu, chiar e invers, vom deveni astfel un partener mai bun pentru SUA și apoi undeva în centru cu Germania, Regatul Unit, cele care spun că trebuie să gândim în termeni mult mai independenți. M-a uimit ministrul de apărare britanic, prin afirmațiile sale, spunând că Regatul Unit trebuie să se gândească mult mai independent de SUA la viitoarele conflicte. Și apoi, bineînțeles, cu privilegierea cadrului NATO. Drept concluzie, <clears throat> deci, în loc să ne concentrăm pe dezbaterea pe autonomia strategică, pe dezangajarea sau reangajarea SUA în securitatea europeană, Zic că ar trebui să înțelegem mult mai amplu interesele europene în securitate. Adică, cum vrem noi să fim niște actori uh, relevanți în această concurență globală între SUA și China? Aș oferi trei sugestii. Cred că viitorul Europei, ca actor de securitate și forța viitoare a relațiilor transatlantice vor depinde de ce putem face noi europenii mai mult în trei moduri diferite. Odată, cu SUA, contraterorism. China e o problemă aici. Ar trebui să cooperăm, deci, mult mai mult transatlantic. În al doilea rând, fără SUA, și am spus deja că facem asta în numeroase moduri diferite. Aici, conceptul de autonomie strategică uh, e problematic și, în al treilea rând, cu alte puteri. Pentru că uneori privim foarte mult pe în jurul nostru, ne centrăm foarte mult pe noi, dar suntem într-un mediu de geopolitică. Parteneriatul transatlantic nu e suficient întotdeauna ca să răspundem la crizele din lume. Așa că, bineînțeles, trebuie să cooperăm, să punem parteneriate într-un context mai amplu. Mai amplu, asta înseamnă adesea să ai parteneri complicați, Rusia, Turcia, alții. Așa că eu, una, n-am o viziune pesimistă asupra relațiilor transatlantice în viitorul apropiat. Cred că ne îndreptăm înspre o compartimentalizare, dacă îmi permiteți, a relațiilor, adică continuăm să cooperăm pe interesele comune, dar în alte locuri va trebui să ne gândim uh, la noi înșine într-un mod mai autonom. Și apoi, bineînțeles, și ceilalți vor trebui să uh, se gândească să lucreze cu alți parteneri. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, a fost foarte interesant, dar din păcate cred că un pic cam lung și iată, colegii noștri își doreau să facă și o dezbatere, motiv pentru care dau direct cuvântul vorbitorului nostru. Mulțumesc! Eu, iată, sunt al doilea care ia cuvântul acum, după Alexandra de Hopsheffer, care deja a vorbit despre foarte multe elemente care țin de strategie. Și acum două zile deja ați avut discuția aceea foarte interesantă la sede Oricum, doamna De Hop a vorbit deja despre foarte multe elemente, despre legăturile transatlantice, angajamentul american în Europa și la discuția respectivă ați discutat despre aceste elemente și, um, bineînțeles, este și importanța cooperării noastre transatlantice în lupta împotriva terorismului, în um, tratarea Rusiei, în ceea ce privește apoi și uh, tehnologiile emergente, deci pe scurt aș dori să mă refer și eu puțin la câteva aspecte, cu toate că poate că voi repeta câteva lucruri pe care le-a spus deja colega mea. În mod clar, NATO este un actor major în toate dezbaterile acestea. Am să mă exprim în limba franceză, dar probabil că vă lua cuvântul și în engleză la un moment dat, pentru că am notițele în limba engleză. Uh, Întâi și întâi vreau să subliniez un lucru. Alexandra nu s-a referit neapărat la tema aceasta foarte în detaliu, dar mi se pare importantă transformarea prin care a trecut alianța în, ultimul, în ultimii ani. NATO s-a transformat în mod profund Recent a marcat cea de-a 70 aniversare NATO la Londra și de la înființarea sa, uh, într-adevăr, s-a consolidat rolul său în diverse teatre de operațiuni, nu știu, în uh, Balcani, apoi în alte locuri. În fine, la ora actuală ne aflăm într-o situație care este fără îndoială, um, poate nu cea mai periculoasă, dar în orice caz imprevizibilă. Deci ne găsim într-o situație imprevizibilă pe frontul estic al alianței. Avem așadar Rusia, care se afirmă mult mai uh, răspicat, își afirmă mult mai răspicat agenda strategică. Există instabilitate uh, în întregul front sudic al alianței și aici sunt elemente care țin de terorism, dar de asemenea există și amenințări hibride, amenințări cibernetice, cum li se spune. Nu trebuie pierdute nici acestea din vedere și să nu uităm nici schimbarea foarte rapidă pe plan tehnologic și creșterea Chinei, mai ales ca actor principal în Asia, dar de asemenea un actor care uh, își proiectează forța din ce în ce mai mult și în spațiul euroatlantic. Este o veritabilă um, problemă. Sunt mai multe amenințări Și noi trebuie să ne adaptăm la toate aceste chestiuni. Cel mai important lucru este să reafirmăm apărarea colectivă. În ultimul timp, această misiune a devenit mai puțin centrală intereselor NATO, dar iată, noi trebuie să reafirmăm acest principiu, trebuie să ne modernizăm de asemenea structurile de comandament, pentru prima oară de la războiul rece încoace, nevoie de o consolidare substanțială a acestor structuri. De asemenea, trebuie să îmbunătățim uh, timpul de reacție al forțelor noastre. Trebuie să ne concentrăm pe forțele cu desfășurare rapidă. De asemenea, trebuie să ne concentrăm și pe partea estică a alianței, deci uh, forțele care se află pe teritoriul Poloniei, de exemplu, sau în țările baltice, toate acestea au un rol important, mai ales după criza din Crimea. De asemenea, trebuie să ne concentrăm și pe noile amenințări, cele cibernetice sau hibride, să nu uităm nici ceea ce se întâmplă în uh, spațiu. Spațiul este un uh, domeniu în care se poate opera și s-a menționat acest lucru și în luna martie în luna decembrie, în ce scuze, uh, la reuniunea ministrilor de afaceri externe. Nu trebuie să uităm cifrele care sunt foarte relevante în acest context. Colaborarea dintre aliați și cu SUA și cu Canada este la un nivel fără precedent, a crescut la sfârșitul a anului de aproximativ 130 de miliarde de dolari, aproximativ 117 miliarde de euro în plus care s-au cheltuit de către aliații europeni și Canada pentru apărare. Deci este o sumă foarte mare. Practic s-a adăugat bugetul unei țări la fel de mari ca Franța sau Regatul Unit an după an în ultimii ani, deci de către aliații din Europa și de către Canada, pe lângă SUA. Prognozele din 2004 se bazează pe o creștere de 360 de miliarde în plus de euro um, de la un deceniu la altul. Deci sumele sunt foarte mari Partea nostru de apărare de-a lungul decenului care a trecut, uh, a trecut și el prin anumite uh, elemente de stres, deci uh, sumele nu trebuie să ne surprindă. Și acum, dacă îmi permiteți, aș dori să vorbesc în limba engleză puțin ca să menționez câteva aspecte foarte importante. Întâi și întâi, SUA are un angajament față de uh, Uniunea Europeană. Și de asemenea, interesul său a crescut în ultimii ani. De multe ori pierdem din vedere acest lucru pentru că ne concentrăm pe alte lucruri, pe dezbaterea politică, pe um, împărtășirea poverilor, dar realitatea este că SUA se angajează în mai multe exerciții în Europa, are mai multe trupe în Europa decât acum câțiva ani. Anul acesta va avea loc cel mai mare exercițiu militar european de pe continentul european – Uh, și se va denumi Defender 2020. Deci este cel mai mare exercițiu militar din ultimul deceniu. Toate aceste lucruri, în orice caz, au fost dezbătute și la Londra. Cred că întâlnirea respectivă de la Londra a avut uh, loc, uh, s-a desfășurat foarte bine, adică relațiile rămân destul de bune. Doamna președintă și Alexandra s-au referit deja la, la aceste lucruri. Dezbaterile de la Londra se și în general se concentrează pe câteva elemente care au fost deja menționate. În primul rând, partajarea eforturilor, țintele 2%, care mi se pare că este un nivel rezonabil de efort. De exemplu, media în timpul războiului rece era la 3%. În al doilea rând, este dezbaterea aceasta vis-a-vis -vis de care sunt cele mai importante amenințări și cei mai importanți adversari. Sunt diverse idei aici, diverse accepțiuni, dar este un pic uh, greșit, în opinia mea, să facem o separare între cei care se concentrează doar pe est și cei care se concentrează doar pe sud. Pentru că dacă ne gândim la Rusia, de exemplu, Rusia este activă și în est și în sud. Și terorismul, bineînțeles, nu cunoaște limite. Nu uh, ține cont de granițe, adică. Am văzut acest lucru de mai multe ori. Și aici există așadar o legătură între felul în care... Uh, o, întrebarea este cum creștem coeziunea între aliați. NATO are un rol de jucat aici și cam acesta este scopul, de fapt, al așa numitului proces de reflexie care a fost lansat la Londra și va fi finalizat în următoarele câteva luni. Practic, alianța își analizează propriul uh, rol politic și felul în care poate fi consolidat acesta. Și tot foarte succint aș mai dori să menționez câteva lucruri. Adaptarea nu are loc într-un vid. NATO nu este independent de tot ce se întâmplă. Chiar dacă suntem în altă parte a orașului Bruxelles, suntem totuși legați și noi de ce se întâmplă în restul lumii. Și cele mai apropiate um, părți de noi sunt statele membre europene, de asemenea și statele uh, prietene din Europa și Uniunea Europeană, bineînțeles, sunt 22-21 de membri comuni între UE și NATO în curând. Uh, și, după cum a spus domnul Stoltenberg, NATO și UE sunt uh, considerate din mai multe puncte de vedere două fețe ale aceleași monede. În ce privește cooperarea UE-NATO, s-au dat uh, declarații comune semnate de Stoltenberg, Tusk și Juncker, Uh, și acestea reprezintă o piatră de temelie în um, comunicarea noastră și în uh, cooperarea noastră, de altfel. Cooperarea nu este întotdeauna foarte simplă, bineînțeles, însă de când am eu acest post, în ultimii trei ani, am constatat că s-au înregistrat progrese majore de-a lungul acestor linii. Săptămânal, practic, discut cu um, colegii europeni, fie că e vorba de Agenția Europeană de Apărare, SAE, uh, fie că e vorba de uh, personal militar și acum din cinci mai mult chiar și de cu Comisia Europeană. Sunt anumite probleme, bineînțeles, pe tapet, de exemplu felul în care interacționează statele terțe cu inițiativele de apărare ale Uniunii Europene. Este o chestiune foarte delicată. Sunt anumite probleme care țin de bunăvoința politică, la cel mai înalt nivel. Toate aceste lucruri cred că vor deveni din ce în ce mai importante în anii care urmează și este o muncă în continuă desfășurare. Trebuie să lucrăm la capacități, trebuie să lucrăm pe amenințări hibride, uh, conversație cu China, la care a făcut aluzie și Alexandra. Cred că este o conversație pe care trebuie să o avem, neapărat în Europa. Când discutăm despre 5G sau despre computerele cuantice, Europa trebuie să fie prezentă în discuție. Pentru că dorim să menținem ordine internațională bazată pe reguli. Noi considerăm așadar că cele două organizații reprezintă o jumătate din economia lumii și o jumătate din uh, forțele militare ale lumii și în acest context este foarte important să lucrăm împreună. Considerăm că suntem mai puternici și mai în siguranță dacă lucrăm împreună ca să combatem amenințările. În concluzie, aș dori să spun că pentru a avea o poziție robustă, NATO va continua să reacționeze, să se adapteze și să modernizeze să se modernizeze în interesul comun al aliaților și să lucreze cu toți partenerii săi, inclusiv cu Uniunea Europeană. La NATO noi credem într-o apărare europeană mai puternică și în toate inițiativele care cresc activitatea Uniunii Europene în acest domeniu. Dacă se fac lucrurile așa cum trebuie, atunci uh, acest lucru va însemna o capacitate crescută la nivel european, o mai bună partajare a poverilor transatlantice, mai multă cercetare și, la urma urmei, o alianță mai puternică. Așadar, noi de ce avem nevoie aici? Un nivel mult mai înalt de cooperare strategică și un nivel mai înalt de ambiție mai ales în ceea ce privește uh, munca de zi cu zi. Trebuie să folosim toate aceste pârghii pe care le avem de dispoziție, toate aceste instrumente, în așa fel încât să creștem plus valoarea pe care o generăm, în așa fel încât să creăm sinergii și să nu uităm că alianța noastră nu este un dat pe care, trebuie, pe care l-am, l-am primit și gata, nu mai trebuie să facem nimic, trebuie mereu, mereu să o menținem uh, în viață. Trebuie să acordăm mereu atenție. Acestea fiind spuse, aș dori să închei și vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru invitația dumneavoastră. Aștept cu interes întrebările dumneavoastră și să mai discutăm despre uh, chestiuni mai specifice, despre filiere mai specifice care țin de, uh, de exemplu, portofoliul meu uh, specific, care țin de investițiile în apărare, în cooperarea pe arme, dar de asemenea mă interesează și chestiunile care țin de uh, tehnologie sau apărea împotriva uh, rachetelor și mai departe. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc. În, uh, întâi de toate, aș dori să vă propun să prelungim puțin această se, uh, ședință care trebuie să se încheie la 12, în așa fel încât să avem o dezbatere reală interprenții noștri Uh, dacă ar putea să ne mai stă la dispoziție încă puțin. Pentru început am să-i dau cuvântul lui Chris Peters, care este președintele delegației UE-NATO. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, felicitări doamnei Hope de Schaeffer și domnului Gron pentru contribuție, mm, pentru faptul că au venit la această reuniune și cred că, iată, în aprilie vom aniversa 70 de ani NATO, și că Parlamentul European trebuie să sublinieze importanța alianței. Sperăm ca alianța să mai trăiască încă 100-150 de ani de acum înainte. Este foarte important să spunem clar și răspicat că apreciem alianța. NATO este important pentru noi. Motoul alianței este animus in consulento liber, în latină, adică spiritul e liber în consultare. Și este important să menținem acest moto cu siguranță în aceste vremuri ale schimbărilor. Trebuie să încercăm să oferim răspunsuri la noile probleme cu care ne confruntăm noi acum și pe care trebuie să le soluționăm. Am trei întrebări despre apartenență la alianță, membership. În primul rând, calitate de membru, adică noi membri. Desigur, avem o întrebare foarte importantă. Recent am avut oportunitatea de a merge în Kiev, în Ucraina, Întrebarea mea este care este acum poziția NATO față de Ucraina? E foarte important. Am înțeles că în 2008 președintele SU ar fi spus că va deschide NATO pentru Ucraina și a fost uh, o reacție entuziastă din partea Ucrainei, dar acum, cu toate problemele, cu Crimea, cu Donetsk, am impresia că chestiunea Ucrainei și statutul de posibil membru nu este tocmai o prioritate. Deci, da, cu privire tot așa la noi membri, v-ați referit la uh, Orientul Mijlociu. Acolo nu cred eu că se pune problema de a fi sau nu membru. Nu se știe niciodată, dar în orice caz mă refeream la Ucraina. A doua întrebare, tot așa, statutul de membru, dar ce vom face cu membrii dificili? Aici, Uniunea Europeană se referă la Turcia. Știu că Turcia este foarte importantă pentru NATO, înțeleg prea bine, dar mulți colegi de-ai mei sunt convinși că Turcia nu este un membru ușor în alianță. Ce viziune aveți dumneavoastră, deci, despre acest subiect? Care este rolul viitor al Turciei în NATO? Și cu permisiunea noastră, doamnă președinte, și mi cer scuze, am o întrebare despre Uniunea Europeană. Deja am avut ocazia de a adresa această întrebare secretarului general. La ora actuală, delegația UE este una foarte specifică. Avem o delegație a Parlamentului European. Noi suntem foarte ambițioși. Noi ne ocupăm de multe subiecte, dar n-a sosit oare momentul să upgradăm un pic uh, delegația Parlamentului European, să-i conferim un statut mai înalt? Și nu e doar uh, animus în consulentul liber, dar uh, e vorba și de consultare în spirit liber european. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum Sven Mixer de la SND. Mulțumesc, doamnă președinte! Vă mulțumesc pentru niște prezentări deosebit de cuprinzătoare. Întrebările mele sunt de fapt mai degrabă niște comentarii, poate veți reflecta la lucrurile pe care le voi rosti. În primul rând, e o observație interesantă aceea că percepția asupra funcției cheie a NATO diferă în funcție de ce perspectivă ai, europeană sau SUA. Pentru europeni, NATO, în primul și în primul rând, a fost structura prin care SUA se angaja să participe și la apărarea continentului european în fața unei invaziuni. Din perspectiva SUA, NATO însă a fost mereu o structură prin care europenii vin cu o funcție de completare a ceea ce fac uh, americanii pentru a oferi securitate și stabilitate globală. E o observație interesantă aceea că NATO pare să fie într-o paralizie strategică. Într-o oarecare măsură, da, așa este. Mai ales când apărarea teritorială a aliaților europeni s-a considerat a fi o misiune îndeplinită după sfârșitul războiului rece. Dar în termeni tactici, din 11 uh, septembrie încoace, am mers înainte, semnificativ. Am fă făcut 20 de ani politică națională, am fost 15 ani membru în adunarea parlamentară NATO, mă uit în urmă, mă gândesc la dezbaterile de atunci – Mi-amintesc cum se vorbea mereu despre nevoia de a avea 40-50% din uh, forțele noastre armate gata să fie detașate, să fie pregătite. Forța de răspuns a NATO era foarte importantă. Se dorea chiar o detașare la nevoie într-un termen de 5 zile. Și de atunci mi se pare că s-a redus ambiția. În ceea ce privește angajarea și a fost redefinit totul. A fost un exercițiu de transformare mai degrabă. Ehm, nu se mai discută despre reacția și răspunsul rapid prin NATO. La fel s-a întâmplat însă și în contextul UE am uh, creat acele battle groups pentru operațiunile care erau capabile, dar acum uh, cumva s-a transformat și acesta într-un exercițiu transformațional. Când e vorba de angajamentul SUA și de prezența forțelor SUA pe teren, uh, pe teritoriul european, da, o reducere semnificativă de la războiul rece încoace, acum însă invers, sunt trupe mai importante americane împreună cu europene, dar când e vorba de angajamentul potențial global al alianței, problema nu e neapărat că europenii sunt sceptici față de capacitatea europenilor de a trimite forțe, dar mai degrabă suntem sceptici sau avem dubii dacă într-adevăr putem să ne mai bazăm pe SUA că fac lucrul corect sunt niște temeri care sunt exacerbate și de retragerea SUA din JCPOA, acordul cu Iranul. Deci, vedeți, nu prea am adresat întrebări, de fapt, dar sunt niște lucruri la care trebuie să reflectăm în momentul în care discutăm despre viitorul alianței și când vorbim despre cooperarea dintre NATO și UE. Mulțumesc! Merci. La parole est à monsieur. Mulțumesc. Domnul Băsescu are cuvântul. Well, thank you very much for the excellent... Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte bună pe care ne-ați făcut-o. Am mai multe comentarii. În primul rând, cred în primul rând că în NATO există o criză de înțelegere nu putem să spunem că uh, se poate compara lărgirea NATO cu cea a UE. Haideți să ne gândim la Macedonia de Nord, care va intra în Europeană, în București, în 2010, povestea cu Ucraina. O poveste despre două țări, de fapt, Georgia și Ucraina, care uh, au putut primi foaia de drum uh, pentru aderare, dar știam că există o poziție din partea Germaniei <coughs> care poate să stea ore în șiri în negocieri. S-a încercat convingerea Angelei Merkel să spună da, dar până la urmă uh, daul a prevalat și asta, asta a fost povestea cu cele două țări, Georgia și Ucraina. Și asta s-a întâmplat la București. Dar, deci, nu se înțelege situația, în primul rând. Mulți europeni susțin că Statele Unite își uh, reduc prezența în Europa. Bineînțeles că o fac, în condițiile în care ei trebuie să acopere situația din Asia Pacific. Peste noapte au descoperit uh, că Corea de Nord este o putere nucleară și în același timp China a profitat de faptul că Statele Unite și China și Rusia, mă scuzați, uh, s-au pus de acord. China a pus la punct un arsenal nuclear extraordinar, fără niciun fel de opreliști din partea dreptului internațional. Și atunci întrebarea este, și să știți că nu vreau să fiu considerat pro-american aici, dar încerc să înțeleg ce se întâmplă Spunem că americanii își scad prezența în Europa. Susținem acest lucru, dar nu știu. Vreo țară europeană să se ducă și să sprijine americanii în eforturile lor din Asia-Pacific. Nu văd fregate de ale noastre europene trimise în Asia-Pacific să-i ajute pe cei de acolo să reinstaureze echilibrul deci din această regiune. Pe de altă parte, la summitul din Regatul Unit din 2014 am stabilit că NATO va, se va poziționa cu echipamente pe flancul sudic și oriental al Uniunii Europene. Asta se și întâmplă. Ei sunt foarte activi la granița sudică. Estică. Și, dar în sudic, dar nu și în est. Acolo unde văd nu neapărat trupe europene, cât trupe americane care tot sosesc de la an și an. Numai în România ei au pus la punct uh, și deschis cea de-a treia bază americană de aviație de pe teritoriul nostru. Apoi, exercițiile comune. Cel puțin unul anual în partea de est a Europei și deci pe flancul estic al NATO. Dar aici trebuie să spunem clar că până la urmă ei au dreptate atunci când spun facem ce trebuie să facem. momentul în care Washington uh, a hotărât să-și scadă prezența în Asia Centrală pentru a se orienta către Asia Pacific, da? Dar, pe de altă parte, nu spunem la fel de clar și respicat cine face acel efort uh, de a contribui cu 2% la bugetul nostru propriu de apărare. Trump este un om de afacere, afaceri foarte abil. Pentru el afacerile contează mai mult decât politica. Pentru unul ca Trump. Și li s-a cerut uh, europenilor să contribuie la nivel de 2%, însă noi nu contribuim decât 1,41 din PIB, care înseamnă de mai, mai puțin de 90 de miliarde anual. Nu putem să continuăm astfel, solicitând americanilor să ne apere când ei au contribuție de 3,3% din PIB și în momentul în care noi am uh, prioritizat uh, stilul nostru de viață european și pe de altă parte să ne apere americanii, pentru că noi nu suntem în stare să contribuim cu acei Cred că aici există o problemă de înțelegere. Pe de altă parte, nu cred că avem o altă soluție alternativă pentru apărarea și securitatea noastră și nu sunt de acord cu acea strategie, autonomie strategică, acea, acel concept. Cum să fii autonom strategic atunci când ești în stare tu, Europa, să menții niște echilibre globale? Asta nu poate fi făcut decât de către trei țări. China, Rusia și Statele Unite. Și să nu mai discutăm despre puterea economică, pentru că Rusia nu este putere economică. Ei au un PIB mai mic decât Italia, dar ei au un, sunt un jucător mondial deoarece au arsenal nuclear. Da, doamna președinte, întrerupe. Încă o întrebare. Domnul Madison de la de. Mulțumesc foarte mult. Am auzit multe lucruri foarte interesante aici și sunt de acord în mare, dar sunt de acord și cu alți colegi, stimate domnule Băsescu, vorbeați despre România eh, și spuneați că NATO e cel mai bun sistem pe care îl avem astăzi de apărare. Da, am câteva întrebări eh, pentru doamna de la Paris. S-a tot vorbit despre nevoia de a reforma cumva abordarea noastră pe plan internațional și se mai vorbește și despre nevoia de autonomie a apărării europene. Pe de altă parte, apar mult alte amenințări din partea Chinei, Rusiei, Orientului Mijlociu. Deci este foarte clar că autonomie față de Statele Unite înseamnă că ne disipăm sau ne, nu mai suntem uniți sau uh, ne îndreptăm către uh, protecția unei alte mari puteri. Există oare motive politice aici care joacă? Pentru că ne gândim la victoria lui Trump din 2016. Asta s-a întâmplat și în Europa nu s-a schimbat uh, mare lucru, în sensul că și Polonia și alte țări au continuat relații foarte strânse cu Statele Unite, și politic, și economic, și uh, de apărare. Și Până la urmă, șocul Trump a și dus la discuție legat, legată de cheltuieli. Până la urmă, foarte bine că s-au dat aceste imbolduri. Dar să fim prudenți pentru că am văzut cum au acționat americanii în Iran și Irak recent. Nimic nou sub soare. În sensul că s-a continuat o linie clară istorică a administrației americane. Sunt momente în care suntem pe aceeași lungime de undă, altele când nu, dar ce e mai bine până la urmă? nu mai bine oare să ne sprijinim, să sprijinim aliații noștri atunci când luptă împotriva terorismului și uh, uh, radicalismului islamic, nu-i mai bine să fim aliați cu ei decât al cumva? Și atunci, de ce tot vorbim despre această autonomie uh, și aș evoca aici și rolul Americii Latine? Da, solidaritate cu NATO, s-a spus. Dar ce facem cu probleme politice izvorâte din poziția Franței și a Germaniei. Nu se schimbă oare stabilitatea NATO în condițiile în care președintele francez al uh, Macron a spus la începutul lui decembrie că trebuie să reluăm uh, relațiile economice cu Rusia? Ce înseamnă asta? Trebuie să avem o altă relație cu uh, Georgia și cu Ucraina în această optică? Schimbă oare asta echilibrul din NATO? Pozițiile exprimate de cineva ca președintele Macron, care a mai spus că este moarte clinică sau cerebrală această alianță? Știm bine? Ce înseamnă asta pentru dedesubturile NATO? Și apoi econom, interesele economice mari între Rusia și Germania. Și astea trebuie cunoscute. Pentru că ce înseamnă autonomia apărării în Uniunea Europeană? Dacă este să o avem, trebuie să și înțelegem același lucru despre apărarea noastră comună. Dar dacă vedem lucrurile diferit și dacă germanii spun nouă nu ne pasă, uh, de ce spun alianții noștri la alianță? Și continuă și noi continuăm uh, să cumpărăm uh, mașini ieftine din Rusia? ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, mie mi se pare uh, ciudat și chiar uh, spământător ceea ce se întâmplă, așa cum se întâmplă și cu amestecul rușilor în politica noastră internă. Așadar, vedeți, ambii vorbitori au abordat acest subiect, dar poate uh, în mod diferit, pentru că, bineînțeles, domnul uh, Durand este uh, vicesecretar uh, general al NATO și doamna este de la un think tank. Este clar că sunt multe discutat pe acest subiect. Mulțumesc și în final trebuie să închid lista de vorbitori. Nu mai avem timp, domnul Saturi. Mulțumesc foarte mult. O întrebare foarte precisă, în primul rând. Ce va face NATO în ce privește proliferarea armelor în Rusia, mai ales misile nucleare? Există o strategie în acest sens? Și apoi, autonomia strategică a UE. Această idee îmi convine pe undeva. Dar ce înseamnă asta? Și cum va însemna asta declinată în fiecare dintre etapele cooperării noastre cu Statele Unite? Având în vedere declarațiile lui Trump, având în vedere finanțările și cheltuielile, ce trebuie să însemne asta? Înseamnă că poziția europeană trebuie să fie mai puternică. Asta ne dorim în această strategie. În acest caz, NATO nu trebuie să fie doar un instrument de intervenție în lume a Statelor Unite, ci să existe o reechilibrare uh, pe cele două maluri ale Atlanticului și ceva însemna asta financiar vorbind. Și dacă dorim să construim autonomia Europei, așa cum ați descris dumneavoastră, ce să facem asta? Cât se poate de concret? Cum? prin cooperare militară mult mai accentuată între noi, europeni, și ce va însemna asta? Pentru că, da, discutăm în continuare despre asta. Armata europeană, se discută acest lucru, dar nici la NATO nu există o armată NATO, ci este o combinație de armate ale membrilor, ale aliaților. Și Până la urmă, miza este unitatea europeană, unitatea strategică europeană, unitatea diplomatică europeană. Nu văd altfel cum ar putea să se petreacă lucrurile pe când în relații cu celelalte puteri pe care le putem avea ca relații, pe ce bază? Și atunci îmi pun întrebarea viziunii politice și a valorilor europene. Pentru că noi trebuie să putem să existăm și în afara NATO, și în afara relației cu SUA, să nu fim numai uh, existenți într-o relație cu alții? Și asta înseamnă oare să ne sacrificăm valorile noastre proprii? Și uh, ca ecologist mai avem o, o idee. Președintele Trump neagă uh, schimbările climatice, fenomen care deja destabilizează o grămadă de regiuni ale lumii ce să facem și în acest sens, pentru că putem oare abdica de la valorile și opțiunile noastre politice în această reechilibrare. Mulțumesc, acum are cuvântul Camille Grand și apoi eh, doamna de Hopper. Mulțumesc foarte mult, de Hopper ehm, repede, pentru că timpul eh, ne presează, o să încerc să răspund la întrebările care au fost adresate. Ehm, poate răspunsuri telegrafice și mă scuz anticipat. În ceea ce privește statul de membru al NATO, Alianța continuă să se extindă. Vom avea în curând uh, Macedonia de Nord care se va alătura, ceea ce este un pas important în uh, acest demers. În 2017 a intrat și Montenegru. Iată, avem politica ușilor deschise care văd că funcționează și în practică, nu numai pe hârtie. Ucraina și Georgia de asta dată și pentru ele ușa rămâne deschisă. Avem un plan de acțiune pentru statutul de membru pentru aceste două țări și aici se fac uh, eforturi pentru a le oferi lor cel puțin o relație mult mai strânsă cu alianța, uh, dar ceva fezabil pe teren. Se întâmplă că am fost șeful grupului de lucru în cooperarea tehnică cu Ucraina. Știu că sunt încă multe lucruri de făcut în această apropiere. Dorim un parteneriat strâns uh, cu Ucraina. Vom vedea când se vor îndeplini condițiile pentru intrarea lor în alianță. Asta rămâne de văzut. Pentru că uh, se pune problema intrării unor noi membri uh, mari, de mari dimensiuni și chiar și cu conflicte Uh, pe deasupra. Deci, iată, dezbaterea continuă. Cu Ucraina și cu Georgia avem un uh, parteneriat și există schimburi constante cu aceste două țări în uh, cadrul relațiilor noastre oficiale, în Consiliul de pildă dintre Ucraina și NATO, respectiv uh, Ucraina și, mă scuzați, Georgia și NATO. Deci sunt multe lucruri care se fac aici. Noțiunea de parteneriat um, este una care vizează, bineînțeles, țări membre ale UE, candidatele UE, dar și țări în Orientul Mijlociu, de pildă, cu Veitul, de pildă. Aici există posibilitatea de a ne apropia și de a fi în parteneriat cu țări uh, din uh, Golf, sunt, sunt uh, ocazii care, se, se, se, care apar. Nu m-aș referi la aliați dificili, neapărat. Există o serie întreagă de țări aliate care își spun poziția clar și răspicat este vorba de o alianță care se bazează pe regula consensului, insist pe acest lucru și vreau să vă spun foarte clar un lucru. Avem dezbateri foarte aprinse la NATO între aliați, pe chestiuni politice, pe chestiuni de fond. O serie de țări vin în această conversație uh, propunând pozițiile lor naționale cât se poate de, de uh, aprins dar asta nu ne împiedică să acționăm în vreun fel. Am avut, de exemplu, cu situația din Siria, dezbateri deschise și chiar uh, tumultoase la NATO și cred că asta va continua să se petreacă și pe mai departe. Toți aliații participă la aceste discuții unii sunt mai uh, bătăioși decât alții când vine vorba de interesul național, de viziunea națională. Turcia este, bineînțeles, un aliat uh, foarte important, bineînțeles, dimensiunile sale sunt uh, foarte mari și e clar că Turcia întotdeauna așa promova poziția foarte clară în sânul alianței. În ce privește dimensiunea parlamentară, eu sunt un susținător al Consiliului Parlamentar NATO-UE, mi se pare că cooperarea parlamentară este una uh, deosebită, de importantă. Nu zic asta pentru că sunteți dumneavoastră parlamentari, ci uh, este un for deosebit, uh, chiar și când vine vorba de a spori cheltuielile, dacă nu-i atragi pe parlamentarii naționali, nu prea ai șanse de izbândă. Deci, adunarea parlamentară este într-adevăr o axă deosebită de uh, acțiune primul secretar general al NATO spunea că uh, germanii trebuie să atacă din gură, rușii să stea în afara alianței și americanii să nu plece. Uh, astăzi poate situația s-a schimbat un pic, pentru că germanii totuși uh, dau niște bani la alianță, dar orice ar fi, accentul s-a schimbat nevoia de intervenții s-a reorientat. Alexandra a spus niște lucruri uh, legate de acea paralizie strategică. Dezbaterea este în continuare aprinsă în legătură cu aceste provocări și e clar că, având în vedere evenimentele care se petrec în lume, uneori anticipăm, alteori suntem cam rămași în urmă. Dar, până la urmă, Alianța are acest obiectiv clar și anume de a fi prezentă în acțiune. Într-adevăr, lumea s-a schimbat, așa cum ați spus și dumneavoastră. Mă gândesc la cutremurul din uh, Pakistan, la modul în care ne-am desfășurat acolo, există că se pune accentul pe interoperabilitate, pe formări comune, pe modul în care lucrăm împreună, dar acum este un alt uh, accent pus pe uh, cât de pregătiți suntem pentru anumite eventualități. Există dat un task force anul trecut creat uh, care exact pe asta s-a concentrat, pe capacitatea de reacție rapidă a unor batalioane în mai puțin de 30 de zile, cumva ne întoarcem la ABC-ul, um, ADN-ul nostru, care vizează această capacitate de reacție, de pregătire în momentul în care ne angajăm. Apoi, în ceea ce privește US presence, um... prezența SUA, Trebuie să recunoaștem că prezența SUA, nu doar în Europa, ci în lume, a evoluat de-a lungul timpului. Nu cred că își dorește cineva 300.000 de trupe ca în războiul rece în Europa, pentru că lucrurile se mișcă mai repede acum. S-ar putea să nu mai fie acesta criteriul cheie. Pe de altă parte, ce contează este abilitatea noastră de a coopera. Și putem beneficia de o amprentă ca să eficientizăm lucrurile. Eu zic că angajamentul SUA în temen real, în lume, a sporit în ultimii cinci ani, dar lucrurile sunt într-o evoluție continuă. Pentagonul, pe bună dreptate, își reevaluează prioritățile în mod regulat. Au dreptul să facă asta, E un aspect foarte important. În ceea ce privește relația cu Asia și zona Pacificului, să fim un pic mai atenți la ce se întâmplă acolo. Am înțeles că doar uh, Regatul Unit și Franța s-a um, angajat în South China Sea uh, și poate că ar trebui să extindem un pic asta pentru că e vorba de partajarea poverii, să fim activi în niște zone în care uh, SUA e fruntașă. Cu privire la comentariul despre 2%, lucrurile se schimbă. Am fost 3, acum suntem 7 aliați, în curând 8 și ne așteptăm să se întâlnească măcar 15 aliați. Au fost angajamente făcute până prin 2024, mai bine de jumătate. Deci, vedeți, depinde cum privești lucrurile, paharul e pe jumătate plin sau pe jumătate gol. Eu cred că S-a schimbat foarte mult natura dezbaterii din această perspectivă. Iar despre cei care nu au șanse să fie la 15%, ei s-au angajat să facă mult, mult mai mult în orice caz. Ceea ce merită menționat totuși. Despre relațiile transatlantice și cum funcționează, să recunoaștem că au fost dezbateri despre relații transatlantice mereu de-a lungul timpului. Nu a început asta cu interviul din The Economist. Suntem democrații, suntem uh, cu lideri cu opinii puternice și personalități puternice. Dacă mă uit un pic uh, mai în viitor, până la urmă aș zice că ajungem la o înțelegere comună la supra ceea ce trebuie să facem inclusiv cu o presiune puternică pentru o renoire a dialogului pe chestiuni politice. N-aș caracteriza situația ca fiind una de lipsă de unitate. Dar, sigur, viziunile diferă când e vorba despre cât să facem în Orientul Mijlociu, cum să punem problema a Rusiei, sunt niște dezbateri însă naturale care pot fi dictate de geografie și nu numai, ce contează însă pentru mine este ca în cele din urmă, indiferent de comentarii, de declarații, de tweet-uri, să ne punem la oaltă și să înțelegem împreună stra- uh, ă, provocările strategice. Și nevoia să le abordăm ca parteneri, inclusiv cu Uniunea Europeană. Acestea fiind spuse, cred că am acoperit mare parte din întrebări. Alexandra? Dacă îmi permiteți două secunde, pentru că am depășit de mult timpul și uh, schimbul acesta de opinie este foarte interesant, aș dori să mă concentrez mai ales pe strategie, de autonomia strategică, am cer scuze. Deci pe acest aspect aș dori să mă concentrez și pe rolul americanilor. Sunt de acord cu Camille, nu avem neapărat această uh, mentalitate de retragere a americanilor, ci mai degrabă e vorba de o reechilibrare, o redesfășurare uh, a amprentei lor militare pe scena mondială, în așa fel încât ei să se concentreze pe locurile consideră că este mai important, deci pe chestiunile care țin de competiția cu China. Și acest lucru ne afectează pe noi europeni, deoarece în principiu ei își redesfășoară uh, prezența din uh, așa numitul front sudic al alianței din Africa, din Levant și din alte locuri, deci ei au forțe de acolo au însă în continuare o oarecare implicare în Sahel. Totuși își retrag uh, parțial trupele și noi ce facem atunci așadar pentru a menține, uh, pentru a susține misiunea franceză din Sahel? Iată o întrebare. În al doilea rând, este această idee cum că autonomia strategică ar însemna să ne separăm de ceva, să preluăm ceva de undeva. Trebuie să ne îndepărtăm de această dezbatere. Nu este vorba de o autonomie strategică prin opoziție, în antonimie cu americanii. Important este să înțelegem la fel lucrurile. Mai degrabă, e vorba de a, a avea o autonomie strategică pentru a face anumite lucruri, deci nu pentru a ne diferenția de alții, ci ca să putem face noi anumite lucruri. Acesta este tipul de paradigmă în care trebuie să gândim. De exemplu, Libia, Siria, uh, Eh, poate mâine, poi mâine alte crize. Iată, americanii spun, pentru noi chestiunile acestea nu sunt un interes vital, este o chestiune americană, gestionați-o voi. Și atunci ce, ce ne facem? Ce facem concret? Avem un nou flux de refugiați care poate vine în Europa, eh, teroriști și toate cele. Ce facem concret? Inițiativa de intervenție europeană care a fost eh, lansată de președintele Macron în 2007 Și acum sunt mai multe țări în această inițiativă, sunt reunite mai multe perspective europene și optica este tocmai, optica este tocmai aceea de a avea o oarecare inițiativă europeană, o cultură strategică europeană care să se concentreze pe ce trebuie să facem ca să fim mai autonomi oarecum, într-o oarecare măsură, pentru anumite situații. Și atunci întrebarea într-adevăr este ce este această autonomie strategică, strategică importantă este evaluarea situației, să avem aceeași evaluare cu colegii din Washington vis-a-vis de anumite dosar, de anumite crize, să luăm anumite decizii apoi. Pentru decizie e nevoie de autonomie și apoi este nevoie de autonomie pentru acțiuni. Deci, într-adevăr, cu colegii americani avem anumite divergențe vis-a-vis -vis de anumite decizii, de exemplu vis-a-vis -vis de Iran sau de climă, dar uh, ne rămâne nou atunci uh, ceva de făcut, ce facem ca europeni, totuși în momentul în care există aceste divergențe. Americanii nu fac neapărat consultări, de exemplu când s-au retras uh, dintr-un acord pe care l-am încheiat anterior, însă ne consultă ulterior după ce iau măsuri și cumva noi suntem, devenim responsabili în mod forțat pentru planul B pe care ar trebui să-l urmeze administrația americană și este o poziție foarte puțin confortabilă. Și atunci, autonomia strategică în ce cheie trebuie să fie înțeleasă? Să anticipăm puțin acest gen de mișcări și să putem vedea ce putem face noi, să avem un plan A, nu mereu să ne repliem pe un plan B. Și apoi, în ceea ce privește valorile, cum lucrăm cu parteneri pentru că totuși ne sunt parteneri, fără să amenințăm valorile noastre. Aici, uneori, nu avem de ales. În Africa suntem alături de mercenari ruși, Franța este acolo, nu are de ales pe teren decât să găsească o metodă de a rezolva problema, de a se descurca, să nu se calce unii pe alții pe picioare. În uh, Africa, în Siria, mai mult sau puțin, s-au delegat uh, din 2013 Rusiei, Iranului și Siriei, responsabilitățile, Turciei, responsabilitățile. Eu din ce în ce mai mult constat că trecem printr-o perioadă în care suntem din ce în ce mai reticenți, simplist vorbind de aici, tot mai reticenți să folosim forța dură, hard power. Diplomația de criză și gestiunea crizelor devine din ce în ce mai puțin afectată de noi, de occidentali de actorii transatlantici. Avem uh, roluri din ce în ce mai minore în toate aceste dosare, toate aceste crize. Gestionăm conferințe, devenim oarecum intermediarii dintre Putin, Erdogan, uh, Siria și mai departe. Dar am pierdut controlul oarecum, am pierdut controlul asupra situației. Și există oarecare inversiune a paradigmei așadar. De aceea eu cred că Uniunea Europeană ar trebui să se poziționeze mult mai clar pe acest dosar, mai ales în ceea ce privește diplomația de criză. Acum avem o Comisie Europeană care se autodeclară mai geopolitică, există mai multă activitate în acest domeniu și deci trebuie să profităm de acest nou avânt în sânul Uniunii Europene, tocmai pentru a repoziționa accentul pe ceea ce știm noi bine să facem, și anume diplomația de criză, ajutorul economic și medierea. Ați vorbit de asemenea și despre uh, relația franco-germană vis-a-vis de Ucraina, acolo, într-adevăr, este un motor veritabil al uh, evenimentelor. Și apoi, într-adevăr, este vorba și despre coaliția celor, voi, celor um, doritori, Coalition of the Willing. Mm, e vorba de a găsi o soluție, de exemplu, pentru Ucraina, cum gestionăm situația, ad hoc oarecum. Se creează astfel de soluții și uh, coaliții ad hoc. De ce nu? De ce să nu consolidăm aceste, aceste organisme ad hoc în așa fel încât să găsim uh, soluții noi? Trebuie să găsim o manieră mai bună de a coopera cu toți acești actori care uneori, într-adevăr, nu împărtășesc interesele noastre strategice sau pur și simplu hotărăsc să lase în mâinile altelor, altor uh, actori uh, re, rezultatele acțiunilor lor. Într-adevăr, este o chestiune de geopolitică în care suntem implicați cu toții, aliaței NATO sau membrii Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult! Cred că Camil mai dorea să adauge ceva, dar vreau să spun că nu i-am răspuns domnului Satoriu vis-a-vis de uh, rachetele rusești. NATO condamnă încălcarea uh, tratatului privind uh, rachetele cu rază medie uh, de către Rusia. Chestiunea apoi a fost cum să reacționăm la această încălcare la, a tratatului. Ideea generală nu este neapărat să găsim un răspuns uh, identic, în oglindă. Deci să începem un fel de cursă a înarmării cu arme nucleare, să nu fim într-o cursă cu Rusia. Pe de altă parte, încercăm să găsim un echilibru între diversi piloni. Uh, ai răspunsului nostru. Pe de-o parte, sunt propuneri mai dure, de exemplu, de a reveni la un sistem negociat pentru controlul armelor, să vedem dacă există posibilitatea de a aduce Rusia înapoi în, acest, în această paradigmă, dar la ora actuală este dificil. Să nu uităm și crizele anterioare ale rachetelor din 79 și mai departe. Este important însă să menținem acest mesaj și o a doua posibilitate, al doilea tip de măsuri, pe plan diplomatic, am putea întreprinde anumite acțiuni, dar și pe plan militar, anumite măsuri defensive. În jargon militar se spune că se întărește dispozitivul, se consolidează dispozitivul. Și apoi Apoi mai sunt și lucruri care țin de apărarea antirachetă, în fine, diverse măsuri pe care le putem întreprinde, care nu țin neapărat de un, a da un răspuns în oglindă acțiunilor Rusiei. Mulțumesc foarte mult. În încheiere, nu îmi rămâne decât să le mulțumesc oratorilor noștri pentru cât de aprofundată a fost analiza furnizată de ei. Le mulțumesc și pentru generozitate și pentru disponibilitate de a rămâne alături de noi. Mulțumesc și interpreților care ne-au însoțit de-a lungul acestei dimineți. Nu mă rămâne decât să suspend ședința. Vreau înainte de toate să vă spun că luna viitoare, doamna Nagamitsu, secretara generală a ONU pentru chestiunea care țin de dezarmare, va fi alături de noi, de la ora 16. Și de asemenea, pe, 16, pe 18 februarie și pe 17 februarie vom discuta. Mulțumesc tuturor!